mes chers collègues. colegi, bună dimineața tuturor, bună ziua tuturor, mă scuzați. Vă propun să ne începem lucrările din această după-amiază. Ați primit la timp ordinea de zi. Vă propun să trecem la primul punct, bineînțeles, adoptarea ordinii de zi se opune cineva la această ordine de zi, așa cum v-a fost ea prezentată, nu este cazul, vă mulțumesc. Aș avea acum câteva comunicări din partea președintei. Înainte de a ne începe lucrările, urând de bun venit domnului Jean-Charles Giza. Pe 15 martie, coordonatorii s-a înțeles în legătură cu masa rotundă cu privire la nevoia de cooperare internațională în ceea ce privește drepturile omului um, cazul victimelor terorismului. E ceva ce se va organiza împreună cu comisiile LIBE și DROA și coordonatorii au adoptat asta, această decizie și reuniunea respectivă va avea loc pe 24 martie de la 3 la 5 în uh, cadrul lucrărilor comisiei LIBE. A doua comunicare, misiunea comisiei noastre ter la Madrid va avea loc între 9 și 11 mai anul acesta. A treia comunicare. Misiunea comisiei noastre în Catania, cu o jumătate de zi sau zi întreagă la Roma, va avea loc între 6 și 8 iunie 2018. Conform acelor decizii luate de coordonator și a patra comunicare, comisarul Oettinger va fi uh, invitat la una din următoarele ședințe ale comisiei noastre pentru a discuta despre resursele existente pentru combaterea terorismului, deoarece acesta este unul din uh, mm, elementele de care se ocupă comisia noastră. Deci, atât acestea au fost comunicările. Acum vă, prez- vă propun să urăm bun venit domnul Jașar Briza, președintele Centrului de Analiză a Terorismului din Franța. Euh, Am vrut să-l audiem și să-i punem întrebări după intervenția dumnealui. Dumnealui are o capacitate de analiză recunoscută și foarte reputată, dar de asemenea Uh, traiectoria dumnealui profesional este deosebită. Domnul Brizar a devenit un interlocutor uh, de bază uh, al comisiei noastre, jurii, de exemplu. Și în urma unui studiu făcut în Franța și SUA, la începutul carierei sale, Jean-Charles Brijard, deci atunci a, a ajuns să fie apropiat de mm, elite, cel puțin în Franța, dar și în SUA. A lucrat în cabinetul premierului Eduard Baladur la adunarea națională în calitate de colaborator al judecătorului Ana Marso, care a fost șef al secției antitero a Tribunalului de la Paris a lucrat după aceea în domeniul privat, unde s-a ocupat de dosare importante, deci în continuare deci, se ocupă de informații și securitate economică. Și la sfârșitul secolului 20, în 1999, s-a specializat în decriptarea circuitelor financiare a ONG-urilor musulmane în legătură cu mișcarea islamistă radicală. a redactat atunci un raport care a fost reactualizat și a primit o nouă denumire după atentatele din 2011, raport în legătură cu mediul economic al lui Osama Bin Laden. Raport care a fost uh, foarte evocat atunci în mijloacele de comunicare și de către experți. A creat mai multe societăți de consiliere specializată, uh, oferă expertiza în legătură cu subiecte variate, cum ar fi informațiile economice, dreptul internațional public și comunicarea în situații de criză. Domnul Brizar intervine de asemenea în presă, nu doar în uh, Franța, ci și în Europa, pe subiecte legate de terorism și de finanțarea terorismului. Și dat fiind că e un bun cunoscător al finanțării terorismului, Centrul de Analiză a Terorismului pe care îl conduce astăzi a publicat în ianuarie, pe 23 ianuarie mai exact, un raport cu titlul Terorism în Uniunea Europeană, uh, bilanț 2017. Uh, se face o trecere de, în revistă a situației. Cu siguranță domnul Brizar se va referi la acest uh, studiu. Și ne oferă informații actualizate pentru activitatea noastră. Dacă e de acord, îi propun să ne prezinte bilanțul pe 2017, după care să avem o sesiune de întrebări și răspunsuri și sunt sigur că dumnealui ne va răspunde la toate întrebările ce se referă la finanțarea terorismului, dar și de natură mai generală. Domnule Brizar, fără să mai așteptăm, vă dăm cuvântul pentru o intervenție de aproximativ 20 de minute, dacă sunteți de acord. Mi-ați spus că da, în prealabil. Domnul Brizar va accepta să urmeze metoda noastră ping-pong, deci fiecare persoană va avea cuvântul pentru a pune întrebări, după care se va răspunde uh, imediat. Vă mulțumim, domnule Brizar, și vă dăm cuvântul. Doamnă președinte, mulțumesc, doamnelor și domnilor deputați, vă mulțumesc pentru invitație. Voi începe prin a vorbi despre situația și evoluția amenințării teroriste în Europa. Înainte de a vorbi despre noile provocări din uh, acest domeniu modul în care această amenințare, practic, ia noi fațete. În Siria și Irak, statul islamic a pierdut teritoriu, însă asta nu a redus nivelul de amenințare. Ofensiva militară a afectat capacitățile operaționale ale organizației de a lovi țările noastre și, bineînțeles, a dus la dezorganizarea aparatului de propagandă, însă, totuși, capacitatea rămâne destul de mare și ultimul studiu pe care l-ați evocat în legătură cu bilanțul pe 2017 în acest domeniu, deci ne arată că anul trecut Europa a fost ținta 62 de incidente teroriste în contextul uh, Siriei și Irakului, 15 atentate și 40 de atentate de jucate. jumătate din atentatele de jucate vizau Franța. Deci țara este principala țară vizată înaintea Marii Britanii și Germaniei. Și din 2013 această țară, Franța, a fost țintă activității teroriste cel mai intense, cu jumătate aproape din incidentele repertoriate în acest domeniu. Acestea toate au dus la moartea 62 de persoane și 300 și ceva de răniți. În total, UE s-a confruntat practic cu un eveniment terorist odată la șase zile, în 2017. Principalele concluzii ale studiului sunt următoarele. În primul rând, intensitatea amenințării nu a scăzut, deși s-a, statul islamic a avut pierderi. Și deși au scăzut și numărul de plecări în zonă, fenomenul jihadist, deci pe teritoriul Europei, nu e în descreștere. 45% din atentatele uh, comise sau uh, planificate vizau uh, poliția, altele erau legătura unor, în, la adresa unor ținte ne, nestabilite. Armele albe au fost folosite în proporție de o treime, de asemenea explozivi improvizați și asta a arătat cât de eficace este uh, răspunderea de manuale, de instrucțiuni, de fabricare a explozibilor, um, prin internet mai ales. Peste 50% din autorii atentatelor erau din naționalitatea țării vizate. 10% din indivizii care au lovit în Europa efectuaseră un sejur în teritoriul uh, respectiv, de 10% din cei care s-au întors. 53% din autori erau necunoscuți de către serviciile de informații în momentul în care au trecut la fapte. Și voi reveni la supra acestui lucru când voi vorbi despre provocări la nivel european domeniul terorismului. Și o ultimă informație. În ceea ce vește legătura între autorii atentatelor și organizațiile teroriste. 40% din evenimente erau inspirate în mod virtual, să zicem așa, <laughs> deci fără o legătură directă. 15% din atentate au fost teleghidate de indivizi în țările lor de origine, care aveau o legătură cu jihadiști uh, operativi și 8% au fost uh, atentate comise de jihadiști care se întorseseră pe teritoriul Europei. Ceea ce ne demonstrează acest studiu, după acest apel urgent vă voi spune, deci ceea ce observăm noi e că dispariția previzibilă a califatului ca teritoriu nu înseamnă că va scădea amenințarea și din două motive cel puțin. Uh, în primul rând, cei doi vectori actuali ai amenințării, Al-Qaeda și statul islamic, au dat dovadă de rezistență. În 2009, amintiți-vă că americanii spuneau despre precedesorul statului islamic că fusese eradicat complet în Irak. Aceste organizații dispun de o serie întreagă de filiale peste tot în lume și asta permite uh, supraviețuirea amenințării. Și asta s-a întâmplat și cu Al-Qaeda după ce și-a pierdut baza teritorială din Afganistan. Afganistan. Acum statul islamic din grup terorist se transformă într-o rețea teroristă. Deci asistăm practic la o globalizare a statului islamic și această evoluție a fost anticipată de conducătorii acestor organizații din uh, al Bagdadi din 2016 le spunea deja partizanilor care nu pot să meargă în califat în Siria și în Irak să, se, să adere la alte provincii. Și știm că sunt implantați în alte regiuni, în Africa, în Yemen, în uh, Asia de Sud-Est. Deci asta s-a întâmplat și am văzut-o și cu atentatele de la Paris și de la Bruxelles. Avem exemple foarte precise, bine documentate, de combatanți europeni care uh, s-au implicat în Siria și în Irak și care ulterior au, a, s-au alăturat altor teatre de operațiuni în Afganistan sau în Libia, de pildă. Premizele dezvoltării capacității exterioare nu e ceva nou, nu reprezintă ceva nou. În 2016, ramura al Khorasan din Afganistan avea legătură, de exemplu, cu un atac de jucat din New York sau ramura din uh, Libia a fost implicată în atentatul de la Manchester de anul trecut. Amintiți-vă cum progresiv o ramură a Al-Qaeda, Al-Aqba, deci din peninsula arabică, a preluat controlul operațiunilor uh, Um, organizației centrale Al-Qaeda după ce în Afganistan și-au pierdut uh, baza teritorială. De 2009 încoace au avut din ce ce mai multe proiecte de atentate împotriva țărilor occidentale și și-au dezvoltat o capacitate unică de propagandă, o capacitate operațională unică. Această externalizare a capacității fa- pentru, față de niște teritorii uh, îndepărtate e ceva ce vedem deja de luni de zile și uh, există un sprijin financiar din partea statului islamic central. S-au observat transferuri de fonduri uh, din zona uh, Siriei, Irakului, către filiale din Libia, din Afgan sau din Asia de Sud-Est, deci către organizația ale statului islamic. Și serviciile de informații observă că în Siria și în Irak următorul lucru, combatanții nu vor să revină neapărat în țările de origine, ci să se alăture uh, operațiunilor din alte zone care încă sunt controlate în Siria și în Irak sau în țările mm, din zona respectivă înainte să fie retrimiși în alte regiuni, cum ar fi Filipinele, Malaezia sau Afganistanul. Există dovezi cum că jihadiști care combăteau în Irak și în Siria au migrat deja către Afganistan și Libia. Amenințarea exogenă, deci după modelul atentelor de la Paris și Bruxelles există în continuare, deși capacitatea de proiecție uh, e redusă. Statul islamic trece printr-o fază de tranziție, se reconstru- își reconstruiește progresiv capacitățile operaționale, vă spuneam, prin diferitele ramuri, deci, pe termen, ne temem, practic, de fragmentarea acestei amenințări, de o globalizare acesteia, așa cum s-a întâmplat acum câțiva ani cu Al-Qaeda central. Al doilea motiv persist, pentru care persistă această amenințare, și anume capacitatea statului islamic și altor organizații jihadiste de a-și motiva participanții și mm, simpatizanții. După ce a pierdut teritoriul, asistăm practic uh, la un număr scăzut de combatanți care merg acolo, însă totuși amenințarea persistă. Nu putem să ne, echipăm, să ne echipuim că amenințarea a dispărut. Ideologia există în continuare. Deci, pe scurt, statul islamic are un obiectiv teritorial – ne gândim la ce s-a întâmplat în 2014. Mulți credeau că atunci nu vor ataca țările occidentale, că nu vor decât să câștige teritorii în zona Orientului Mijlociu. Însă nu. Acum, în principal, amenințarea endogenă. Amenințare teleghidată sau inspirată de propaganda jihadistă. O amenințare difuză, imprevizibilă, Uh, cu modus operandi improvizate, cu arme rudimentare și trecerea la faptă nu uh, se face de fiecare dată în funcție de o logică uh, de grup. De multe ori, deci, legăturile între cei care trec la fapte și cei care îi inspiră sunt virtuale. Și nu e o amenințare nouă. E o ideologie care e deja înrădăcinată durabil în țările noastre. Statul islamic nu a inventat nimic. Mulți alții înainte încurajaseră aceleași tactici, începând cu Al-Qaeda. În realitate, statul islamic uh, reproduce uh, scheme și modalități existente. Diferența e că mesajul lor e transmis în masă și e ca o forță de mobilizare activă. Într-o mare măsură, statul islamic e o prelungire a organizației Al-Qaeda, dispunând de alte mijloace și cu alte ambiții, deci nu au doar o ambiție teritorială. Persistența amenințării ține de asemenea și de vectorul acestui eh, ideologie califatului virtual, care în continuare răspândește propaganda și mobilizează simpatizați și uh, transmite uh, sfaturi uh, Um, în legătură cu fabricarea explozibilor. Deci sunt vectori care hrănesc radicalismul și care îi inspiră pe cei care trec la fapte. Există și o diversificare crescând, o adaptare la um, barierele securitare care sunt impuse din ce în ce mai mult de uh, societăți. Acum, care sunt mizele situației actuale? legate de transformarea progresivă a acestei amenințări, în primul rând radicalizarea în țările noastre. E absolut esențial, e principala provocare care ne va ține în șah în următorii 2-3 ani. Între 50.000 și 70.000 de indivizi uh, radicalizați trăiesc pe teritoriul Europei, cu diferențe mari între țări, dintre care 20.000 doar în Franța. Și deși sunt niște cifre informate, importante, reamintesc uh, și alte cifre. 60% din cei care au lovit țările noastre, țara noastră în Franța din 2013 erau necunoscuți de serviciile de informații, deci nu aveau o fișă. Peste 50% din indivizii condamnați pentru acte de terorism în 2004 aveau un... Uh, n-aveau nici măcar cazier judiciar, deci erau complet necunoscuți nici de poliție, nici de serviciu de informații. Uh, Munca legată de detectare și de neutralizare preventivă ținea în primul rând de serviciile de informații, însă avem acum o amenințare interioară masivă, ceea ce înseamnă că toți actorii trebuie să se mobilizeze, începând cu cei locali, deoarece sunt principalii avizați de fenomenul radicalizării. Modelul francez uh, era un model bazat pe centralizare și specializare în ceea ce privește acest lanț de prevenție și de represiune în fața fenomenului terorism, care era în general terorist de grup sau de stat. Însă vedem că acest sistem practic nu mai face față. Avem un uh, fenomen foarte localizat, vedem deci care sunt limitele acestei organizații centralizate în fața unei amenințări imprevizibile, atât de difuze și care practic nici nu poate fi detectată de serviciile de informații. Rolul actorilor locali, mai ales al primarilor, este al întregului țesut local, e esențial. Ei sunt practic pe prima linie și trebuie să se implice în întreg spectrul, de la detectarea semnalelor mai slabe de radicalizare. Aici mă gândesc la serviciile sociale, la centrele educative, la asociații, deci trebuie să treacă deci, prin tot spectrul până la securitizarea locurilor publice și să devină o interfață naturală pentru serviciile statale. Eu țin să salut angajamentul uh, comisarului Julian King în ceea ce privește securitizarea orașelor. E ceva foarte important și inovator. Și o a doua provocare, întoarcerile combatanților. Aici există multe temeri legitime, dar și uh, multe informații exagerate. Ce constatăm? Nu există întoarceri masive. În Franța, 14 uh, astfel de întoarceri au fost, în timp ce Belgia și Germania sub 10 întoarceri. Vă spuneam că majoritatea jihadiștilor mor pe la locul unde luptă, iar dintre cei care supraviețuiesc, așa cum am spus, uh, se duc acum în zone încă controlate de statul islamic în Siria, în Irak, în așteptarea localizări către alte țări, Afganistan sau Asia de Sud-Est. al sunt uh, arestați de forțele guvernamentale în Irak sau de grupările armate în Siria și vor fi judecați de autorității locale. Și vreau să vă reamintesc câteva uh, chestiuni legate de drept. Deci, în dreptul internațional nu există nicio obligație ca statele să judece cetățenii pentru fapte comise în străinătate și nu există dreptul de a fi judecat ca jihadist în țara ta de origine. Deci dreptul internațional, conform convențiilor de la Geneva, care sunt aplicabile conflictelor non-armate internaționale, uh, le oferă competențe grupărilor armate de a judeca pe cei care participă la lupte, fie că sunt civili sau militari. Și e paradoxal, majoritatea jihadiștilor bărbați sau femei. Deci, jihadiștii care cer să fie judecați în țara lor de origine, practic cer repatrierea în țara lor, sperând să obțină clemența din partea tribunalelor naționale. Deci, Întoarcerile nu reprezintă o amenințare exterioară, spuneam eu. Uh, să nu uităm că același fenomen i-a permis și uh, organizația Al-Qaeda să-și uh, schimbe, practic, sistemul, deci dintr-o organizație centrată pe Afganistan a devenit o rețea teroristă globală. Deci mulți combatanți care fuseseră în Afganistan deci, s-au implicat în alte părți. Va fi nevoie de o mai bună cooperare și un mai bun schimb de informații cu țările terțe, mai ales cu țările unde se stabilesc acești jihadiști. Acum, problematica întoarcerilor privește și pe cei care deja s-au întors. Nu se vorbește mult despre aceștia. În Franța, din 258 uh, de adulți care s-au întors din 2012, 70% sunt uh, în închisoare, judecați sau în așteptarea um, judecății. Se pare că din 2014 încoace, 64% din cei care s-au întors și au fost condamnați își vor fi um, uh, pedeapsa până în 2020. Deci miza e să putem să asigurăm într-un cadru administrativ sau judicar uh, urmărirea acestor indivizi care deja și-au uh, terminat uh, Um, pedapsa, dar care în continuare sunt niște vectori uh, pentru îndoctrinare. De noi știm că de multe ori aceștia sunt cei care stârnesc și dorința altora de a se implica. Acum, știm de asemenea că unii jihadiști europeni de la Raqqa au reușit să ajungă la granița cu Turcia și au devenit membri ai serviciilor de informații ale statului islamic. Deci, încă o realitate care trebuie să-i facem față. Și în ultim punct, referitor la aceste întoarceri, contextul regional actual. Acești jihadiști europeni reprezintă o monedă de schimb pentru mulți actori regionali, grupări armate sau state. Din informațiile noastre, statul islamic negociază schimburi de prizonieri cu anumite facțiuni armate din Siria care îi dețin pe combatanții lor uh, europeni sau cu state din zona Siriei pe care nu le voi numi. Deci există state care nu vor să îi dea înapoi pe jihadiști. Ei, deci, practic, uh, Uh, condiționează returnarea acestora de niște acțiuni mai dure din partea statelor europene la adresa opozanților lor politici. Acum, pregătirea, planificarea și executarea actelor teroriste. Propaganda online. Da, e un fenomen care există, însă această dezbatere nu ar trebui să ne facă să uităm uh, de utilizarea operațională a serviciilor uh, de informația rețelor sociale în etapa de planificare, după cum spuneam. Și centrul nostru de analiză a, studia, a inițiat un studiu de caz pentru a identifica diferitele modalități de utilizare și modalitățile de a detecta și preîntâmpina aceste acțiuni pregătitoare. Și există multe exemple, cum ar fi atentatul de jucat în 7 noiembrie, pe Telegram a fost totul pregătit, fără niciun contact fizic sau, de exemplu, uh, cumpărarea online uh, substanțe teate pentru a comite un atentat în Australia sau ce s-a întâmplat în New York și la New Jersey când teroriștii s-au infiltrat în rândul migranților. Deci, iată trei provocări în legătură cu care pe viitor va trebui să ne concentrăm eforturile. Asta pe lângă voința politică care, din păcate, încă lipsește, mai ales la nivel european, aș spune eu, în, um, acest, uh, în legătură cu acest subiect al terorismului. Vă mulțumim, domnule Brizar, pentru această prezentare remarcabilă a situației, a amenințărilor, care ne arată cât de multifacetat este acest fenomen. Da, o prezentare perfectă, spune eu, minunată. Vă mulțumesc foarte mult și acum le dau colegilor cuvântul. Începem cu domnul Danjean. Aveți cuvântul. Mulțumesc. Mă alătur și eu uh, uh, laudelor aduse de doamna președintă. Într-adevăr, a fost o prezentare foarte reușită și ceea ce este interesant în prezentarea domnului Brizart este că ține cont de fapte și cred că asta este esențial pentru comisia noastră, pentru că fiecare dintre noi poate avea o percepție sau alta, chiar și prejudecăți de anumită natură sau alta, dar trebuie să ne întoarcem de fiecare dată la fapte. Fapte care au fost analizate pe durate de timp și pot să spun asta spre domnul Brizar pentru că îl cunosc de mult timp și asta ne oferă o perspectivă utilă pentru munca noastră și asta ne permite să și punem capăt unor uh, exagerări care s-au produs de-a lungul timpului și care contaminează această dezbatere. de exemplu, exagerările legate de uh, fișele de informații și ce s-a spus în Franța și se spunea despre cei care nu sunt cunoscuți de serviciile de informații și deci că nu totul vine din, este consecința faptului că nu există o cooperare între serviciile de informații naționale. Deci uh, e clar că unele persoane pur și simplu nu sunt cunoscute, unele sunt cunoscute doar la nivel național și nu au uh, legături internaționale, deci nu este doar o problemă de lipsă de coordonare. Și un alt punct important, domnul Brizard nu l-a folosit uh, astăzi, dar cred că este important, acela al finanțării. Un reportaj foarte interesant, uh, care tocmai a fost publicat pe această temă, aduce elemente suplimentare și tangibile uh, pentru un studiu care a fost făcut de CAT legat de uh, natura endogenă uh, a unei bune părți a finanțării uh, statului islamic. Uh, tot felul de uh, capacități și o adevărată administrație care a fost fabricată la nivel intern, endogen, deci de către statul islamic și care i-a permis să se dezvolte. Și această modă prin care astăzi spunem că am încercat totul împotriva uh, Uh, terorismului, acum trebuie să ne limităm la finanțare, eu unul uh, nu am atât de multă încredere, pentru că cred că o bună parte a finanțării organizațiilor teroriste includ mecanisme greu uh, de urmat, care sunt greu de obstaculizat, să spun așa, prin mecanisme legale uh, sau mecanisme concrete de care dispunem la nivel internațional. Și tare mi-e teamă că dacă plecăm pe acest drum al finanțării, nu vom reuși să facem prea mare lucru. Și un ultim comentariu. Dacă aș reține un punct important dincolo de statisticile care au fost prezentate și care au fost publicate deja în studiul de anul trecut, uh, ar fi elementul că ideologia nu poate deveni un teritoriu de tip uh, sanctuar, pentru că de multe ori e vorba aici de ideologie care este uh, modelată și care este pusă în slujba uh, celor fanatici, dar că aceasta nu poate deveni un sanctuar și nu poate fi rezumată sau cuantificabilă la ceva foarte circumscris. Și aș avea și o întrebare. Vreau să vă întreb dacă uh, matricea ideologică care este în spatele acestui fenomen vi se pare la fel de puternică acum, uh, pentru că, bineînțeles, la nivel teritorial există foarte multe posibilități și, uh, în special dacă vorbim de capacitatea de mobilizare și de propagandă, matricea ideologică este cea care duce de la ideologie la acțiune. Ce puteți să ne spuneți din această perspectivă? Mulțumesc! Mulțumesc. Vă dau cuvântul imediat pentru că aveți o serie de întrebări care v-a fost adresată. Da, în ceea ce privește fișele, sunt absolut de acord. Nu putem rezuma lupta antiteroristă doar la problema uh, fișelor disponibile. Acestea sunt niște indicatori utile pentru serviciile de informație. Au fost uh, utilizate pentru a dejuca atentate și v-am dat și cifre statistice, dar multe persoane uh, care trec la acțiune sunt necunoscute și ne lipsesc astfel de indicatori, de captori și tocmai aici cred că ar trebui să ne centrăm munca. Pentru ca uh, întreaga societate să se mobilizeze, pentru că este o provocare pentru întreaga societate și nu doar pentru serviciile de informații. Legat de problema finanțării. Într-adevăr, reportajul făcut de New York Times arată un lucru pe care îl știm de mulți ani, și anume că statul islamic uh, se diferențiază în ceea ce privește finanțarea de Al-Qaeda, de exemplu prin faptul că controlează un teritoriu. Uh, Al-Qaeda, de exemplu, a putut fi tolerată într-un anumit uh, teritoriu, de exemplu în Afganistan, dar statul islamic îl controlează și, practic, exploatează bogățiile acelui teritoriu zăcămintele, uh, agricultura și așa mai departe și prin exploatarea activităților umane și economice printr-o extorsiune masivă și chiar generalizată pe acel teritoriu controlat. Deci o autofinanțare. Asta în timp ce Al-Qaeda primea în special finanțare din exterior, prin ONG-uri, prin donatori privați, deci existau fluxuri bancare, monetare, însă pentru statul islamic situația este cu totul diferită statul uh, islamic este autosuficient și practic are foarte puține legături în afară sau dacă le are, doar la nivel frontalier cu vecinii. Tocmai din acest motiv nici nu s-au găsit soluții eficace pentru a lupta împotriva acestui tip de finanțare. Pentru că pot să vă spun, de exemplu, că Comitetul de Sancțiuni al ONU a înghețat peste 10 milioane de dolari uh, la nivelul fondurilor disponibile pentru statul islamic. Deci nu dispunem de instrumentele necesare pentru a lupta împotriva unei astfel de organizații care are o astfel de, uh, uh, un astfel de model economic. Nu am reușit să ne adaptăm de-a lungul timpului pentru că mecanismele noastre de sancționare să țină cont de o astfel de nouă realitate uh, care practic face ca o organizație să controleze un întreg teritoriu, populația și activitatea economică de acolo. Pe de altă parte, dacă ne gândim la eficacitatea luptei noastre împotriva terorismului uh, și aceasta s-ar baza doar pe finanțare, ar fi, bineînțeles, o greșeală însă uh, informațiile de natură financiară ne-au permis, uh, pe de altă parte, să identificăm plecarea unor jihadiști care nu atrăsesele atenția serviciilor de informații. Deci, într-adevăr, este un element important pentru astfel de anchete de natură financiară și dacă reușim să intervenim în amonte, dacă uh, reușim să identificăm modele de acțiune, de comportament care sunt prealabile, deci în fața, faza incipientă a pregătirii unui atentat uh, terorist, aceasta ne-ar putea ajuta să neutralizăm de multe ori. Deci totul, orice fel de element poate fi util pentru a lupta împotriva terorismului. Am să trec acum la problematica matricii ideologice într-adevăr, nu există întotdeauna o, corelare, o corelație foarte clară între ce se întâmplă la fața locului și amenințarea teroristă. Și asta pentru că, din punctul de vedere al logicii jihadiste, înfrângerile pe teren nu fac decât să întărească și mai mult organizația respectivă și să-i dea și mai multă legitimitate pentru a trece la acțiune pentru grupurile teroriste. Asta din punctul de vedere al simpatizanților lor. Deci, ne aflăm oarecum într-o uh, perioadă de tranziție pentru capacitatea operațională a grupului, iar, pe de altă parte, din punctul de vedere al simpatizanților, e vorba aici de o logică prin care se susține ce s-a obținut și se merge mai departe. Se susține, deci, o organizație și un model de tip jihadist care uh, are dificultăți pe teren din ce în ce mai mult vedem că există persoane care în loc să se ducă spre Siria sau Irak, hotăresc pur și simplu să se ducă în, uh, spre alte filiale ale acestei organizații, vă spuneam mai devreme, de Afganistan, Libia sau în alte părți, tocmai pentru a-și continua angajamentul în cadrul unui grup sau unei grupări jihadiste. Mulțumesc, vă mulțumesc foarte mult pentru aceste răspunsuri precise și clare. Și acum o să dau cuvântul doamnei Gomes, care este coordonatoare pentru grupul SD. Mulțumesc, domnule Brizar. Dumneavoastră ați vorbit despre procesul de radicalizare. Ați prezentat estimări de 50.000, 60.000 de persoane, ați vorbit și de procesul de fragmentare în cadrul globalizării. Și în afară de eforturile făcute de mobilizare actorilor locali, vreau să vă întreb ce se poate face pentru a-i uh, mobiliza pe musulmanii noștri, pe cei care sunt de partea noastră, pentru că altfel nu avem nicio șansă. Pentru a nu-i lăsa uh, pradă uh, vahabismului sau altor radicali sau uh, atitudinilor uh, uh, anti-islamiste din partea uh, Uh, forțelor populiste în societatea noastră. Legat de întoarcerea uh, prizonierilor, citeam un studiu în care uh, se spunea că sunt sute de europeni care sunt la închisoare, în închisorile curzilor și ce facem? Îi lăsăm acolo să fie masacrați, practic, să se ocupe de acești prizonieri uh, europeni care s-au dus acolo ca să-i omoare și acum mm, au ajuns în situația asta? Vreau să vă întreb și cum vedeți uh, amenințarea uh, care vine din partea Libiei și a problemelor de acolo și legat de problema finanțării, bănuiesc că vom vorbi pe larg cu comisarul uh, Moscovici însă acele 10 miliarde uh, frauda pe acciză și 20 de miliarde frauda TVA, știm foarte bine că acești bani sunt utilizați de mult timp uh, de către organizațiile teroriste, nu doar pentru finanțare și nu doar de acestea, ci și de uh, rețele de criminalitate care au legătură cu grupuri teroriste, inclusiv Al-Qaeda și guvernele noastre nu fac nimic, nici măcar nu le menționează, nu fac reformele necesare. Deci vreau să vă întreb ce se poate face pentru a pune capăt acestei finanțări prin intermediul propriului nostru sistem și faptul că guvernele nu reacționează în niciun fel. Mulțumesc, doamna Gomes. Întrebări de natură politică și tehnică în același timp. Vă rog, vă dau cuvântul. Da, eu cunosc foarte bine toate aceste modalități de finanțare și de microfinanțare, pentru că înainte am vorbit de macrofinanțare, acum trecem la microfinanțare. Voi vorbeam mai devreme despre macrofinanțare și de faptul că modelul de sancțiuni pe care îl avem astăzi nu ține cont de noua realitate și de această uh, Uh, posibilitatea de finanțare existentă și cam la fel se întâmplă și cu microfinanțarea. Practic se dorește să se reducă impactul anumitor instrumente utilizate de către teroriști și ne-am centrat foarte mult, de exemplu, pe criptarea, pe, pentru, pe criptare, pentru că sunt multe modalități de criptare care sunt utilizate. Uh, Însă am văzut și la atentatele de la Paris sau de la Bruxelles, teroriștii utilizează mijloace de comunicare și de finanțare perfect legale și anonime. Și tocmai această lipsă de identificare, această posibilitate de a, a utiliza procedere anonime, nu ne ajută deloc să rezolvăm problemele. Pentru că, până la urmă, teroriștii utilizează lacunele existente pentru a se finanța. Și am văzut asta și cu cărțile uh, de credit preplătite, care au fost utilizate în mod masiv, uh, reiterat, în întregul lanț, uh, în toate dosarele de terorism pe care le avem, se utilizează aceste cărți de plată preplătite și nu s-a făcut nimic până acum, s-a redus plafonul de plată existent, dar asta nu rezolvă problema de bază și anume anonimatul pentru aceste cărți de plată, pentru că oricine poate să utilizeze o, un astfel de card de plată și să își cumpere materiale explozibile și așa mai departe pe internet, uh, apartamente, uh, mijloace de transport și așa mai departe. Deci este într-adevăr o temă de dezbatere foarte importantă. Bineînțeles, uh, Încetul cu încetul ne adaptăm la această realitate, dar rezultatele scontate întârzie să apară și știm că suntem cu un, tot, cu un pas în urma teroriștilor. Legat de Libia, am spus deja că am văzut că anumiți cetățeni europeni se duc acolo pentru a se alătura statului islamic și situația este mai puțin haotică, poate, în ziua de astăzi decât în urmă cu câțiva ani. Dar ceea ce am constatat este că progresiv situația de acolo, din Libia și în special în Tunisia, uh, se extinde înspre restul regiunii și anumite guverne din regiunea subsahariană sunt foarte îngrijorate de prezența și reîntoarcerea jihadiștilor în aceste țări. Există un semn de întrebare enorm asupra viitorului și Uh, mijloacele de care se dispune nu sunt deloc adaptate contextului actual. Uh, instrumentele de care dispun serviciile de informații și armata sunt uh, chiar destul de slabe. Bineînțeles, celelalte state au un rol extrem de important de jucat pe termen lung în aceste țări, tocmai pentru a-și asigura uh, siguranța și pentru a se asigura uh, că ceea ce se întâmplă, de exemplu, în ceea ce privește traficul cu arme, cu arme uh, grele, poate fi eliminat sau eradicat pe de întregul. Celălalt comentariu pe care l-ați făcut era vorba de prizonierii uh, care au căzut în mâinile curzilor. Da, e adevărat, avem câțiva, câteva sute de jihadiști europeni care sunt deținuți de curzii din Siria, uh, o grupare înarmată și uh, vă spuneam că din punctul de vedere al dreptului internațional nu există o obligație pentru statul de origine de a-și judeca proprii resortisanți. Franța acordă întâietate competenței teritoriale și așteaptă întâi uh, să vadă ce reclamă ceilalți, deci ce vine din partea curzilor. Și aici am putea ajunge la o logică de negociere cu curzii, pentru că, după cum spuneam mai devreme, um, jihadiștii practic au devenit uh, un uh, fel de monedă de schimb la momentul acesta. Uh, competența internațională atunci când se va hotărâ acest lucru, pentru că prioritatea curzilor acum nu este asta, ci războiul, lupta, așa cum se întâmplă și cu alte grupuri armate din Siria. Deci când uh, vor ajunge la momentul de a-i judeca pe acești uh, resortisanți, vom vedea dacă uh, sistemul judiciar de acolo oferă garanțiile minime necesare pentru un proces echitabil. E vorba aici de o realitate care depășește uh, elementele principale din punct de vedere social. Uh, multe straturi ale societății sunt practic debordate de acest fenomen și e adevărat că am așteptat din partea acestei comunități uh, o reacție. De fapt, acesta era și sensul întrebării dumneavoastră. Pentru că dacă revenim la dezbaterea de natură ideologică, aici se amestecă foarte multe concepte. E foarte ușor să amestecăm lucrurile și să spunem, de exemplu, că toți salafiștii sunt uh, jihadiști. Asta ne cunoscând, bineînțeles, bineînțeles, istoria jihadismului sau luptele ideologice care au existat între cele două curente ideologice, uh, dacă ne gândim la Algeria și la restul lumii. Deci, uh, lucrurile, din păcate, sunt mult mai complexe. Salafiștii și ei îi resping pe jihadiști din multe motive. Deci, cred că trebuie să nu recurgem la analize prea generalizate pe teme care sunt destul de complexe, să nu aruncăm primii uh, piatra și să ne gândim că e vorba de persoane pentru care terorismul e un mod de acțiune, pentru care reprezintă de asemenea o ideologie și că acesta este în principal un mod operațional. Deci nu putem pune sub semnul întrebării comunități întregi doar pentru că anumite persoane uh, au această ideologie. Mulțumesc, mulțumesc foarte mult pentru răspunsul la toate aceste întrebări, întrebări grele, care rămân oarecum deschise. Și acum am să dau cuvântul domnului Gerard Depre, din partea grupului ALDE. Mulțumesc, doamna președintă. În primul rând vreau să mă alătur și eu uh, uh colegilor mei care au mulțumit domnului Brizar pentru o prezentare extrem de uh, corectă și interesantă. Vreau să vă întreb care este părerea Uniunii Europene, pentru că este o întrebare pe care trebuie să ne punem. Ce putem face pentru a îmbunătăți situația? Și aș avea aici uh, câteva întrebări de natură operațională. În primul rând, evaluarea amenințării. Credeți că există un loc în care responsabilii de securitate din țările europene se întâlnesc pentru a face un schimb de date, de informații, de opinii în legătură cu evaluarea acestor amenințări, de gradul de urgență și așa mai departe și dacă Europolul are un rol în acest sens sau ar putea juca un rol mai important din acest punct de vedere. Am vorbit de asemenea de fenomenul de radicalizare și o situație destul de îngrijorătoare. 50.000 până 60.000 de persoane radicalizate, de două ori mai mult decât armata belgiană. Știm că armata belgiană nu e neapărat cea mai mare din Europa, dar oricum e impresionant nu înseamnă că toate aceste persoane vor trece la acțiune, dar vreau să vă întreb dacă există schimburi de informații între diversele servicii naționale legate de elementele care ne-ar putea face să credem că trecerea la acțiune ar putea deveni uh, iminentă, previzibilă, astfel încât să ne centrăm și mai bine pe acele persoane care ar uh, putea fi anchetate um, mai aprofundat și care este importanța nivelului mm, local, regional. Și am să vă dau un exemplu. În Belgia, de exemplu, în țara mea, nu uh, informăm uh, primarul despre acele date legate de teroriștii care se află pe teritoriul uh, respectiv pentru a nu ridica gradul de alarmă și pentru a nu extinde aceste informații. Uh, deci vreau să vă întreb ce părere aveți despre comunicarea la nivel local sau regional, ce s-ar putea face. Și uh, S-a vorbit și despre nivelul social. Mulți experți uh, spuneau că o problemă principală în următorii ani va fi aceea a criptării. Și vreau să vă întreb dacă uh, sunt suficiente persoane responsabile în acest domeniu care se ocupă de criptare. Pe de altă parte, sunt îngrijorat de faptul că nu există o armonizare în ceea ce privește evaluarea gradului de amenințare uh, la nivel european. Noi avem, de exemplu, aici uh, o scară până la 3, în Franța până la 4 și așa mai departe. Deci nu am putea armoniza acest grad de amenințare uh, și măsurile însoțitoare care vin pentru fiecare uh, tip de alertă, uh, astfel încât, uh, de exemplu, dacă în Franța se declară nivelul 4 de alertă, în mod automat să se întâmple același lucru și în țările din jur, de exemplu, în Belgia. Și vă mulțumesc dinainte pentru răspunsurile dumneavoastră. Mulțumesc foarte multe puncte interesante, într-adevăr, cel referitor la evaluarea amenințării în mod special, pentru că asta revine la întrebarea inițială, și anume ce poate face UE. Într-adevăr, aici avem reprezentanți din toate statele europene și de multe ori mă întreb de ce nu facem progrese mai rapide în Europa, de ce Parlamentul, Comisia sau celelalte instituții nu fac decât să fie adevărate forțe de inerție. Am avut nevoie, de exemplu, de doi ani pentru a ajunge la un text uh, pe tema PNR-ului, că am avut nevoie de două atentate importante, Madrid 2004 și Paris-Bruxelles 2015-2016, pentru a ajunge, în sfârșit, la un text uh, asupra PNR-ului, care nu era decât o fațetă a problemei pentru a lupta mai eficient împotriva terorismului și pentru a ține cont de ce se întâmplă. Deci iată care este miezul problemei până la urmă. Statele membre nu au aceeași viziune asupra amenințării teroriste. Și am fost foarte surprins la o conferință acum puțin timp cu un fost ministru de afaceri externe dintr-o țară din Europa de Est, În intervenția sa, și era o conferință pe tema terorismului, se spunea că noi considerăm că țara noastră nu este în atenția teroriștilor, deci pentru noi nu este o prioritate. Și eu am luat cuvântul după aceea pentru a spune că greșea. Faptul că țara sa nu fusese lovită de, sau utilizată de teroriști, asta nu însemna nimic și am dat mai multe exemple în acest sens pentru că realitatea este cu totul alta. Și tocmai asta este problema, nu avem cu toții aceeași viziune asupra amenințării teroriste și asupra intensității sale și atunci când e vorba de a lua decizii în comun, lucrurile sunt mult mai complicate. Dacă există schimburi de informații, da, acestea sunt uh, la nivel cotidian uh, în legătură cu amenințările, persoanele care intră sau ies și, bineînțeles, Europolul ar trebui să aibă un rol întărit în acest uh, domeniu, pentru că am văzut, s-au făcut eforturi și din punctul de vedere al mijloacelor de care dispune Europolul și cu toate acestea constatăm că Europolul trebuie să devină și mai operațional decât la momentul acesta. Europol și Eurojust sunt adevărați facilitatori în ziua de astăzi și trebuie să joace un rol de natură operațională din ce în ce mai mult. Până la urmă, întrebările dumneavoastră sunt de natură politică și uh, au legătură cu miezul dezbaterilor noastre. Cred că ceea ce putem face, fie la nivelul uh, coordonatorului european pentru lupta împotriva terorismului sau la un alt nivel, dar într-adevăr e nevoie de o conștiință comună și de o asumare a uh, riscului și a nivelului de amenințare. Uh, integrarea la nivel teritorial există în anumite cazuri, S-au lansat proiecte, de exemplu, în Germania și în alte părți, programe în acest sens, însă ele sunt concepute astfel încât să includă doar o fațetă, cea socială sau educațională. Și aici e nevoie de o adevărată mobilizare a țesutului social local, a asociațiilor, a instituțiilor de învățământ religioase chiar, pentru a face ca toți acești actori să comunice între ei, să existe un uh, referent pentru fiecare dintre ei, uh, pentru a avea un dialog la fața locului și pentru a identifica aceste semnale care nu sunt foarte vizibile și pentru a conferi o anumită responsabilitate acestor actori, pentru că la ora actuală poate că ei aduc anumite informații, însă nu în mod uh, sistematic, deci e nevoie de o sistematizare a acestor schimburi de informații. Și nu e vorba doar de informație, e vorba și de prevenție și de formarea acestor persoane, pentru că mulți dintre ei nu sunt pregătiți pentru a identifica procesul de radicalizare și persoanele care sunt în pericol să treacă în cealaltă parte, uh, cum să reacționezi, uh, cum să răspunzi pentru întrebări concrete care pot apărea din partea unor astfel de persoane. Deci, pentru toate acestea e nevoie de un adevărat plan și de o mobilizare generală, ceea ce nu se întâmplă astăzi. Dacă ne gândim acum la instrumentele utilizate și rețelele de socializare și așa mai departe, e adevărat că s-au făcut eforturi, în special din partea Comisiei Europene, la nivelul internetului, Și aici e important să vorbim cu uh, coordonatorul de luptă la nivel european împotriva terorismului și să vedem cum se utilizează aceste instrumente din punct de vedere operațional de către teroriști, uh, pentru că e mult mai eficace uh, o astfel de analiză decât să vorbim pur și simplu despre propagandă pe internet. Uh, pentru că, în general, există o protecție pentru toți acești actori în ceea ce privește informațiile difuzate pe internet. Și aici vorbim despre participare, despre mijloace care trebuie oferite acestor societăți și care le-ar putea permite să uh, organizeze atentate și pentru asta e nevoie de o coordonare tocmai pentru a, a asigura reușita acțiunilor de luptă împotriva terorismului. Este esențial pentru că aceasta uh, îi va aduce pe acești actori uh, din domeniul internetului în fața propriilor sale responsabilități. Mulțumesc, domnule Brisar. Colegul meu, de pre a vorbit despre 60.000 de persoane radicalizate, de două ori mai mult decât armata belgiană. Și înainte de a da cuvântul uh, domnului Van Orden, Aș vrea să vă întreb un lucru. Nu știu dacă ne puteți face o analiză a acestei cifre impresionante care bănuiesc că uh, răspunde unei anumite gradări. Uh, domnul Arnaud ne vorbea despre atentatele din uh, Franța, o persoană care fusese inclusă pe fișele S. Uh, dumneavoastră vorbeați de persoane radicalizate care se află în anumite închisori și care trebuie urmărite. Deci ce înseamnă, din punct de vedere al poliției, a forțelor de poliție, să urmărești o persoană și uh, aici revenim la numărul acesta, la cifra de 50.000, 60.000 de persoane radicalizate. Și am să dau cuvântul colegului meu, Van Orden, dar aștept un răspuns de la dumneavoastră din această perspectivă. Și uh, pot să vă spun că tocmai am aflat că Basam Alejin, care are 71 de ani, uh, a traversat întreaga Europa în urmă cu câteva săptămâni, fără nicio problemă uh, și până la urmă a fost arestat uh, când venea din Turcia și asta deși era cunoscut, poate că era văzut uh, la frontieră ca un pensionar, dar de ce a reușit să treacă toate aceste frontiere fără probleme? E o întrebare provocatoare și acum am să dau cuvântul colegului meu, vă rog. Uh, mulțumesc foarte mult, domnul președinte, și mulțumesc domnului Brizar pentru observații. Un comentariu din partea mea mai întâi, în ceea ce privește evaluarea amenințărilor comune, eu nu cred că este o chestiune de, ce ține de o problemă cu guvernele naționale. Sunt numeroase mecanisme pentru a face evaluare comună. Avem grupul pentru contraterorism, avem Europol. Nu ni s-a spus nicăieri în aceste instanțe că e o problemă cu evaluarea riscului și chiar nu cred că e o problemă aici. Problema însă apare, și aici fac un comentariu politic, între stânga și dreapta. Ați menționat problema cu PNR-ul. N-a fost de guvernanță națională problema, a fost o problemă de perspective politice diferite. Și iată, am dorit să fac acest comentariu. Am câteva întrebări. Ați vorbit îndelung despre jihadiști, cei care se întorc. Și părem să avem dificultăți în a aborda această problemă. Mi s-a spus că în țările de jos sunt arestați și judecați toți jihadiștii care se întorc. În Regatul Unit, la ora actuală, avem această problemă cu cei doi criminali suspectați, Coti și Al-Shafi al-Sheikh, și nu prea știm ce să facem cu cei doi. Fiindcă oricum mai pune problema, sunt și dezavantaje. Oare nu ar putea exista o instanță specială pe lângă Tribunalul Penal Internațional care să se ocupe de aceste situații? și în momentul în care se pronunță sentința, poate că e nevoie de o facilitate specială de încarcerare. Dar avem exemple din altă parte despre, până la urmă, ce înseamnă asta și cât de problematic este. Mie mi se pare că aici e vorba de o întrebare fundamentală și noi trebuie să venim cu idei bune, deci salut foarte tare contribuția dumneavoastră. O altă întrebare, să ne preocupe oare armele de distrugere în masă și teroriștii? Și tot la acest subiect. Să ne preocupe situația guvernelor naționale? Pentru că au legătură cu anumite elemente teroriste, într-un fel sau altul? Da, pot să ne îngrijoreze vehiculele care sunt lansate înspre oameni, dar implicațiile sunt relativ mici. Însă dacă discutăm despre armele de distrugere în masă, deja discuția se poartă la un cu totul și cu totul alt nivel. Ce părere aveți dumneavoastră? Vă mulțumesc. Vă dau cuvântul. Mulțumesc ai voi răspunde întâi doamne președinte. Deci estimare între 50 și 70 de mii de persoane. De... Asta vine după ce sunt consolidate cifrele naționale de indivizi suspectați de uh, radicalism. Fiecare țară și are propria definiție de a măsura fenomenul. E destul de greu să ai o definiție omogenă. Însă, deci sunt cifrele adunate de la țară la țară. Sunt indivizi uh, periculoși, urmăriți de servicii de informații. Nu, deci nu toți sunt um, considerați periculoși și sunt urmăriți de servicii de informații. Ce urmăriți sunt 10.000. Acum, în ceea ce privește um, urmărirea acestor persoane de către serviciile de informații. Sub asta se ascund multe alte practici. E vorba, de fapt, de atenție acordată. Urmărirea, când vorbim strict de urmărire, dat fiind că serviciile au mijloace limitate, deci, de fapt, o urmărire la distanță. Ești, da, practic branșat, <laughs> ești, practic, asculți informațiile telefonice, recuperezi datele, analizezi în legătură cu persoanele, deoarece nu ai mijloacele să urmărești fizic toți indivizii care potențial prezintă un risc. Deci nu pot da elemente suplimentare în legătură cu câți indivizi uh, riscanți sunt urmăriți uh, uh, direct, deci nu are rost. Dar că vorbim deci de urmărire, e vorba de o serie întreagă de practici și de instrumente de care dispun serviciile de informații. M-ați întrebat în legătură cu cazul unui individ jihadist franco-sirian care a trăit foarte mult ani în Belgia, la Bruxelles, care a înființat un centru religios la Molenbeek într-adevăr un caz <laughs> pentru care ar trebui să avem mult mai multe explicații din partea autorităților. Deci, deocamdată, nu putem spune decât ce știm. Și anume că a fost arestat pe teritoriul național. Nu se știe, deci dacă a fost predat de autoritățile din Turcia sau a ajuns singur pe teritoriul Franței, asta nu pot să vă spun. Nu cred că da. Deocamdată e tot ce pot să spun. Vous m'avez interrogé, monsieur, concernant euh, le... Mi-ați pus întrebări în legătură cu PNR-ul. Deci mai mulți deputați au vorbit despre PNR. Deci să nu uităm că anumite țări, nu vă spune <laughs> despre care e vorba, nu are rost, s-au opus acestui sistem de tratare, de prelucrare a datelor personale. Da, e o poziție ideologică aici um, de natură politică. Înțeleg de ce s-a blocat acest dosar, însă nu doar ăsta este motivul. Unele țări nu sunt afectate, nu sunt vizate direct de fenomenul terorist, deci nu se simt afectate și de aceea nu au aceeași sensibilitate și voință pe care o avem noi de a avansa atât de rapid în legătură cu acest subiect. Știm care sunt uh, țările care tărăgânează aici tergiversează. Da, asta se întâmplă și în legătură cu punerea la dispoziția informațiilor naționale în legătură cu jihadiști sau în legătură cu alte situații. Tribunalul Penal Internațional, da, există deja. Am fi putut, de exemplu, să extindem competențele Tribunalului Penal Internațional, așa cum am făcut-o în legătură cu situația din Sahel, unde indivizi jihadiști au putut fi judecați în fața acestui tribunal și condamnați de altfel pentru crime de război comise la fața locului. A fost o idee, a fost o idee bună care ne-ar fi evitat să recurgem la tribunale locale, așa cum va fi și cum e deja cazul cu Irakul sau cu alte facțiuni din Siria. Nu a existat un consens politic în această privință. Nici la Consiliul de Securitate ONU și așa cum nu există și în uh, alte privințe, din cauza că se opun anumite state în mod sistematic. Deoarece, atunci când e vorba de conflictul din Siria și Irak. M-ați întrebat în legătură cu terorismul și armele de distrugere în masă. Da, asta face parte din miturile vehiculate legendele urbane, zic eu, care rezistă în timp. Citesc de adesea un exemplu. E drept că în trecut au putut fi stabilite contacte sporadice între organizații teroriste și societăți sau indivizi eh, implicați în programele de distrugere masă. Însă, pe plan operațional, nu am văzut grupuri teroriste care să recurgă la așa ceva, care să se implice în această aventură. Deci, fi o aventură pentru o grupare teroristă. Și de fiecare dată dau un exemplu foarte grăitor din punctul meu de vedere. E vorba de 11 septembrie, geneza acelui atentat. Uh, Știți că planul inițial nu a fost până la urmă cel care a fost pus în practică. Planul inițial nu fusese să fie lovite turnurile gemele. Călicel Mohamed vroia deci să atace uh, centrale nucleare concomitent. Călicel Mohamed s-a întâlnit cu Osama Bin Laden pentru a-i prezenta ideea și reacția lui Bin Laden a fost următoarea. Da, pe hârtie totul pare perfect, însă în realitate sunt atâtea necunoscute, atâtea variabile pe care nu le controlăm. Vântul, vom atinge noi um, centrul, uh, practic inima centralei nucleare, ce se va întâmpla cu populația afectată. Deci prea multe necunoscute a considerat Bin Laden, care a respins această idee și a spus veniți cu ceva mai solid, mai operațional, în realitate. După care au revenit cu ideea asta de a lovi turnurile gemene care fuseseră deja lovite în 1993. Deci au încercat, da. Însă nu au făcut-o în mod sistematic. Au încercat să experimenteze o serie întreagă de lucruri așa cum a fost cazul în Afganistan, în taberele de antrenament. Mulți au rănit ei înșiși experimentând cu tot felul de uh, metode, mulți combatanți au fost răniți, uh, civili însă nu prea au avut de suferit. Deoarece pentru a mânui armele de distrugere masă ai nevoie de o expertiză pe care acest grup nu o are. De fapt, grupurile, te- grupurile teroriste sunt niște structuri cumva aleatorii care Uh, știm de multe ori că se dorește să se acționeze cât mai rapid, mai simplu și mai eficace. Uh, fait que des groupes terroristes puissent... Euh, Acum eu nu mă gândesc că grupările teroriste se vor lansa dintr-o dată în acest tip de... în folosirea acestor armamente, arme. Mulțumesc. Acum le dau cuvântul celor două co-raportoare, doamna Holmeyer, după care doamna Helga Stevens, după care vom avea două luări de cuvânt. Lista se încheie deoarece trebuie să încheiem la 4.30. Doamna Maite Paigaza Urtundua va lua cuvântul și doamna Cristina Winberg. Doamna Holmeier, una din cele două coraportări. Bine, herzlichen Dank, Frau Vorsitzende. Erstmal Mulțumesc, doamnă președinte. În primul rând, sincere mulțumiri, domnule Brizar, pentru faptul că ne oferiți posibilitatea de a discuta cu dumneavoastră despre toate aceste lucruri astăzi. Nu vă faceți probleme, încă nici nu mi-am terminat introducerea până vă puneți căștile. Deci, mulțumesc foarte mult că am putut purta această discuție cu dumneavoastră și ca să reiau ultimul comentariu, pentru mine, în calitate de raportoare sau coraportoare, ascult, mesajele sunt contradictorii, adică guvernul britanic spune una, cel francez alta, cel german alta, și pentru noi, pe conținut, asta complică lucrurile. Dar eu încerc să găsesc un numitor comun. În ceea ce privește subiectul esențial al armelor de distrugere în masă, sunteți și dumneavoastră de acord că trebuie să mergem pe prevenție, că trebuie să facem tot posibilul pentru ca anumite materiale, material nuclear sau de orice alt fel, substanțe chimice, să nu ajungă pe mâna cui nu trebuie. Sistemul de trasabilitate, sistemul de prevenție trebuie să funcționeze, să fim în alertă în ceea ce privește Uh, anumite materiale să nu ajungă în frontierele noastre sau cel puțin să nu ajungă necontrolat. Mi se pare că și astfel reușim să acoperim un aspect esențial în acest domeniu. Și asta fără a face alarmism în ceea ce privește armele de distrugere în masă sau de a da idei uh, unora și altora. Apoi vreau să mă refer la unitățile naționale centrale specializate versus unitățile regionale. Ați chiar spus și dumneavoastră rolul, despre rolul primarilor, rolul ONG-urilor, uh, asociațiilor și așa mai departe. Mult timp am purtat o dezbatere. Erau cei de partea bună, și apoi uh, poliția și toate autoritățile, cei răi, cumva, în ghilimele fiind spus. Uh, E o imagine așa, negru și alb, dar ideea este că trebuie să existe încredere și toate autoritățile trebuie să se abordeze unele pe celelalte cu încredere, să se informeze unii pe alții. Instituțiile sociale, de exemplu, și poliția. La fel, e regula e valabilă și pentru ONG-uri, fiindcă adesea au apărut probleme. Și mă interesează foarte tare părerea dumneavoastră despre asta, această situație. După aceea, sunt uh, unitățile antiteror naționale specializate. Și adesea, ele cooperează mult prea puțin cu autoritățile regionale. S-a constatat la Europol sau Franța a constatat că este foarte important ca și poliția regională să fie implicată activ, pentru că se constată adesea la acel nivel niște lucruri sau uh, cei de la nivel regional văd niște lucruri care nici nu sunt notificate în plan uh, național, pentru că sunt prea mici, nu sar în ochi și nu merită cumva să fie transmise în raportare mai departe către mediul național. M-ar interesa părerea dumneavoastră foarte tare. Și ce se întâmplă cu accesibilitatea sistemului Siena, mai ales pentru măsurile antitero? Este un acces foarte limitat parțial și pentru că sistemul acesta e formulat în așa fel încât uh, să nu poată fi accesate datele de acolo direct, cel puțin nu în această formă, cum ar fi necesar uh, în combaterea terorismului. Iar în ceea ce privește musulmanii și jihadiștii, ați spus 60 uh, de mii 50-60 de mii și apoi vreo 10 mii care ar fi cu adevărat periculoși în interiorul Uniunii Europene. Ce mă interesează pe mine cu precădere este ecosistemul din jurul acestor oameni. În ce măsură reușim să respectăm noi statul de drept, egalitatea între bărbați și femei, toleranța între religii cum facem în așa fel încât să putem acționa pe lângă oamenii care vin la noi ca musulmani, să-i ajutăm să se identifice cu propriile valori și să creăm uh, valori comune, care să fie aceleași pentru toți, indiferent de religie, creștin, musulman, budist, să reușim să implementăm niște drepturi fundamentale ca fiind obiectivul suprem al comportamentului nostru. Mă uit un pic uh, la sondajele care se fac. Recent am urmărit sondajele din Belgia, Franța și Germania, în ceea ce privește, de exemplu, egalitatea între bărbați și femei. Oamenii fiind întrebați dacă cred că există egalitate între bărbați și femeie, ei spun că nu. Și apoi întrebați uh, cine este instanța supremă de judecată întrebați fi musulmani, i-au spus în proporție 95% că nu judecătorul, ci imamul. Deci vă dați seama care este situația. Și atunci vă întreb, cum credeți că reușim să creăm un sistem comun pentru toți, de valori, pentru că ecosistemul teroriștilor funcționează în momentul în care oamenii mm, au dubii cu privire la valori. Dacă valorile sunt clare, atunci nu mai e niciun semn de întrebare. M-a interesat foarte tare ce părere aveți une foule de questions. <laughs> Excusez. Iată o serie întreagă de întrebări. Îmi pare rău, spune doamna Holmeier. Voi încerc, încerca să vă răspund. Posibilitatea ca teroriștii să aibă acces la produse nucleare sau chimice. Am vorbit puțin despre aspectul nuclear. Uh, Ceea ce mă îngrijorează pe mine e posibilul acces la produsele precursoare de explozibili. În Europa s-a adoptat o legislație în acest domeniu, mai multe, deși multe țări aplică această legislație, prin care cei care merg să cumpere, de exemplu, produse care sunt precursoare de explozibili, deci trebuie înscrise într-un registru unde să-i fie înscrise numele, datele. Problema e că această legislație există în lumea reală, însă ce se întâmplă cu lumea virtuală, internetul la care au acces teroriștii, ei pot cumpăra explozibili TATP, de exemplu, pe internet. Acolo nu există un registru. Deci iată un punct precis în legătură cu care Europa poate îmbunătăți situația. Deci să ținem cont de această realitate. Și e reproșul pe care îl facem de multe ori legiuitorilor, și anume că ei au o logică proprie, însă care de multe ori nu are nicio legătură cu realitatea. Climatul de încredere la nivel local, poliție sau nu. Nu ne confruntăm cu un fenomen nou pe care nu îl reușim să-l înțelegem. Nu e o problemă de poliție, această problemă a radicalizării. Dacă am avea cea mai mică bănuială de fapte materiale, cum că un individ vrea să participe la acțiuni teroriste, persoana respectivă ar putea fi uh, um, arestată provizoriu, însă e un fenomen mult mai greu de perceput. Bineînțeles, e nevoie de coordonare, parteneriat între diferitele servicii și cei care local sunt uh, capabili să detecteze um, instrumentele de radicalizare. Să nu e o problemă ce ține de poliție. Unități, coordonarea unităților uh, antitero. Da, se face treptat. În Franța avem un sistem care va duce la mai multă coordonare, la o fuzionare a diferitelor uh, corpuri de elită antitero. E drept că ne-am putea gândi să facem asta și la nivel european, deoarece riscul este transfrontalier din definiție. Sunt indivizi, deci, care traversează granițele. Și în ultim punct, ne confruntăm cu un fenomen extrem de marginal, după cum am spus eu. Marea majoritate a musulmanilor din țările noastre aderă în întregime la sistemul nostru de valori democratice. Deci asta e uh, o problemă marginală, un fenomen marginal indiviz care au astfel de revendicări religioase și ideologice și care nu au nimic în comun cu marea majoritate covârșitoare a musulmanilor. Deci nu trebuie să facem aici un amestec între cele două categorii. Nu avem probleme legate de musulmani din punct de vedere democratic, avem probleme legate de acești indivizi. Deci iată cum trebuie soluționată această problemă. Trebuie să o facem și să ne respectăm toate valorile, să ne menținem toate valorile democratice și republicane. Merci beaucoup, Helga Stevens. Notre... Mulțumim, doamna Helga Stevens, acum. Cealaltă coraportoare. Eh, hartelijk bedankt voor. Mulțumesc foarte mult, eh, doamnă președinte. Bună ziua tuturor! Vă mulțumesc foarte mult pentru prezență, domnule Prizar. Din păcate, Așa este, sunt perfect de acord cu dumneavoastră. Suntem în anul 2018 și lupta noastră împotriva terorismului nu s-a terminat, ba din potrivă. Mai avem multe provocări complicate înainte. Și o provocare se referă la securizarea frontierelor externe ale Uniunii Europene. Iată, un punct dureros pentru toată lumea. Cel puțin 8 din Uh, atentatori au fost uh, jihadiști întorși din Siria, la ultimele atentate, au ajuns în Uniunea Europeană prin uh, flux, cu fluxul de migranți prin Grecia și ceilalți au ajuns în Uniunea Europeană prin Ungaria, prefăcând că sunt refugiați, prefăcându-se că, ca fiind refugiați sirieni. E clar că mai sunt multe de făcut. Dar, domnule Brisar, cu, având în vedere experiența dumneavoastră, vreau să vă întreb ce părere aveți, ce pierdem noi din vedere? Ne puteți ajuta care sunt lacunele pe care le zăriți la frontierele noastre externe? Mai aveți recomandări de făcut, lucruri de care să ținem cont în raportul nostru? Vă mulțumesc foarte mult! Mersi bien. Elga, vous Mulțumim. Da, Cristine, foarte interesante. Centrul de analiză antiteror pe care îl condus a permis să dispunem de toate aceste informații, mai ales în care modul în care teroriștii din 19 noiembrie reușiseră să intre în Europa prin valul uh, de migranți din Balcani, în vara anului 2015, prin Serbia, Macedonia, Ungaria, pentru a ajunge în Austria și respectiv Germania. Dumneavoastră ați spus că Europa a făcut progrese, s-a modificat codul de frontiere Schengen. Pentru a avansa mai mult, ar trebui să vedem care sunt practicile teroriștilor. Ei au evoluat, s-au adaptat la controlele mai sistematice care sunt efectuate acum pe rutele migratorii și au modificat prin urmare căile de acces. Și ceea ce observăm asta e ceva recent, însă îmi permit totuși să aduc asta în lumină și anume faptul că anumiți indivizi au acces sau grupările teroriste au acces în Turcia la anumite filiere de furnizare de pașapoarte false și cu aceste pașapoarte sub pretextul că vor călători, deci astfel ajung pe teritoriul UE via Bulgaria mai nou. Iată, deci o cale de acces nouă, deschisă de recent de către organizațiile teroriste, pentru a le permite membrilor lor care sunt dirijați pentru a lovi Europa, deci pentru ca ei să poată intra pe teritoriul nostru. Nu voi intra în detalii, în explicații, nu, nu voi da exemple, însă e ceva ce se observă în ultima vreme. Și voi reveni asupra modului în care teroriștii au folosit această cale migratorie deci, pentru a veni. Nu a fost o strategie globală pe care și-au dorit-o inițial. Ei apărau ideea unui stat, a califatului, cu niște limite teritoriale, cu o populație E mesajul pe care l-au transmis atunci când începea criza migratorie. Ei spuneau uh, sirienilor și irachilor, mai ales, nu plecați către Europa. În schimb, ce s-a întâmplat? Și asta am observat-o. Și-au modificat complet uh, modul de operare după atentate după ce au încercat să trimită pe înapoi pe teritoriul uh, european indivizi care rămăsese doar câteva săptămâni pe teatrul de operațiuni, deci uh, indivizi care dispuneau de pașapoarte europene, și-au dat seama că acești indivizi, când încercau să treacă la fapte în Europa, nu erau suficient de pregătiți, deci au dat greș de mai multe ori. La sfârșitul anului 2014, începutul anului 2015 și atunci a apărut această ocazie când uh, o țară din Balcani a hotărât să-și deschidă frontiera în iunie 2015. În aceeași lună, când cei care au planificat atentatele de la Bruxelles și la Paris, deci au transmis, au trimis uh, doi dintre atentatori, deci pe această cale. Au trecut de controle, știm la ce hoteluri au dormit, deci au profitat de aceea portiță pentru a trece între grupul în vara lui 2015, dar statul islamic nu a avut o strategie expre în acest sens. Din potrivă, mesajul lor era să nu cedați ispitei de a pleca către Europa, rămâneți pe teritoriul califatului. Mulțumim! pentru aceste precizări referitoare la exemplul din 2015 pe care ni l-ați dat. Noi sperăm că <laughs> între timp uh, controlul e mai eficace, e mai că se strâng practic uh, ochiurile din această rețea. Acum, doamna Maite Paigaz Ortundua, noi avem o puțină întârziere, nu știu dacă veți prinde și trenul să vă întoarceți în Franța, știți ce se întâmplă cu trenurile. Mulțumesc, doamna Prizar, domnul președinte, voi vorbi în spaniolă. Mi s-a părut foarte interesant ce ne-a spus și mă alătur colegilor care v-au adus mulțumiri pentru intervenția de astăzi. Ne-ați vorbit despre diferitele modalități de finanțare a terorismului și despre diferitele tipuri de atentate. Din fericire, spun eu, nu au o capacitate atât de mare de a obține explozibili sau arme mai puternice. Deci sunt atentate low cost, din fericire, deoarece pagubele și răul e mai mic. Însă când vorbim despre finanțare, nu putem să vedem pe radarul nostru pe unde trec acești bani în comunitățile radicalizate și fanatice. Însă avem și experiența din Franța, care e importantă pentru toți europenii. Tipul de comunitate care există în Franța e util pentru noi toți pentru a încerca să punem capăt acestor ecosisteme sociale care se bazează pe niște ideologii larg răspândite, greu de detectat, deci greu să vezi exact de unde vine fanatizarea aceasta violentă. Și aș vrea să vă întreb, referitor la comunitățile pe care noastră le analizați în Franța, ați detectat în rândul acestora cazuri de microextorsiuni? Deci comunități în care există suficientă frică din cauza toxicității fanatismului pentru a putea extorsiona cu sume mici, practic, oamenii. Pe de altă parte, ați localizat multe cazuri de eh, comunități în care e greu să se facă distinția între fanatismul violent și radicalizarea religioasă, deoarece cele două practic sunt atât de întrepătrunse și asemănătoare uneori. Deci există mulți care sunt foarte radicali din punct de vedere religios, pe altă parte sunt cei care sunt gata să treacă la fapte violente. Deci ce ne puteți spune din experiența dumneavoastră? Oui, euh, alors merci pour votre question. Euh, les, les ressorts de la radicalisation. Euh, Acum, resorturile radicalizării și violența, da, aici acestea sunt uh, nenumărate. Nu există o tipologie precisă sau într-un caz unică. Cazurile de cazurile în care ah, anumiți indivizi au trecut la terorism și mm, proveneau din rândul micilor delinvenți. Deci aceste cazuri sunt uh, numeroase, însă nu e ceva nou. Tot timpul a existat un fenomen prin care cele două lumi, practic, uh, intră în contact. Și am văzut-o, anumite își țineau de lumea micilor delicvenți sau crime organizate în anumite situații. Însă, ca să revin la întrebarea de noastră, microextorsiunea, nu, nu cunosc astfel de cazuri, cel puțin nu din ceea ce am văzut noi pe teritoriul Franței sau Belgiei sau alte țări europene. Nu-mi vine în minte niciun exemplu. Și ca să revin la această microfinanțare, ceea ce observăm e că nu au nevoie de foarte multe fonduri pentru a se organiza, pentru a-și pregăti o plecare în zonă sau un atentat terorist. De multe ori au nevoie doar de mijloace rudimentare, însă la scală mare nu am văzut deci fenomen de extorsiune în țara noastră, în ce privește aceste rețele teroriste. Doamna Cristina Winberg pentru concluzii. Jag talar svenska. Eh, tack, fru ordförande. Och... Mulțumesc. Doamnă președinte, mulțumesc, domnule Briza. Perfect de acord cu ce a spus Helga Stevens. Am avut impresionante fluxuri migratorii în 2015 și 2016 și știm că odată cu aceste fluxuri au sosit în Europa și anumiți teroriști. O întrebare de follow-up. Ați spus că trebuie să existe front, control la frontieră, cel puțin așa cred eu. Dar din 12 martie nu vom mai putea să menținem front, control la frontieră decât dacă e schimbat codul Schengen al frontierelor. Riscăm, deci, să existe un aflux nou de migranți. E adevărat? S-a făcut o analiză? asupra faptului că nu mai putem menține controlul la frontieră? Și apoi v-ați referit la noile provocări. N-aș zice provocări, ci amenințări. Pentru mine e o amenințare când văd că vin oameni în masă și cer azil, chiar dacă n-ar, n-au dreptul la azil. Dosarul este respins, ei intră în underground și trăiesc ilegal. De exemplu, la târgul de Crăciun de la Berlin, a fost identificată o persoană fără documente. La fel a fost și anul trecut în Suedia. O persoană cu dosarul respins s-a radicalizat și a plănuit un atentat. Deci, ce părere aveți despre această amenințare și cum o abordați? Mulțumesc! Alors, euh, pour répondre à votre question. Să vă răspund la întrebare. Fiecare țară și are propria sa politică în legătură cu proprii cetățeni. Știu că mai multe țări europene în anumite țări, asociații de azil care sunt pe teritoriul țării respective sunt nu doar controlați, urmăriți de către serviciile naționale de informații, în anumite situații, în anumite cazuri, dați că vorbiți despre asta, probabil știți că da, dacă persoane au fost uh, urmărite și s-a dovedit că erau implicate în astfel de activități, mulți din aceștia au fost neutralizați. Deci eu nu voi vorbi acum despre asta, nu există o politică comună. Și ca să revin la ce spuneam, teroriștii au folosit într-adevăr uh, în mod foarte oportun uh, această falie care apărea la controlarea frontierelor, deci prin uh, în vara anului 2015, deci când nu s-au controlat frontierele, pentru a trimite combatanți uh, foarte bine pregătiți, care, deși erau în radarul serviciilor, deci au fost trimiși cu acte false din Siria sau Irak. Sistemele noastre de apărare, deci, nu au fost uh, la înălțime și organizațiile teroriste au profitat pentru a trimite acești oameni. Vă mulțumim mult, domnule Jean-Charles Brizar, pentru faptul uh, că v-ați uh, oferit să ne oferiți aceste, v-ați oferit să ne răspundeți atât de precis la toate aceste întrebări, v-ați referit și la uh, Um, raportul dumneavoastră. Și mulțumesc pentru claritatea, coerența și luciditatea uh, de care ați dat dovadă în intervenția dumneavoastră. Vă mulțumesc din inimă în numele întregii comisii și drum bun înapoi la Paris. de, euh, de changement. Ah, c'est bon. bon, bon. Mes chers collègues, euh... dragi colegi, vă rog să luați loc. Trecem acum la a doua parte a reuniunii din această după-amiază, un schimb de vederi cu domnul Rafael Malanini, magistrat federal de la Ministerul Public în Belgia, în legătură cu cooperarea judiciară în domeniul combaterii finanțării terorismului. După cum știți, măsurile luate de Uniune în domeniul combaterii finanțării au fost adoptate recent în conformitate cu recomandările grupului GAFI, grupul de acțiune financiară internațională. Și în urma deciziei Consiliului de Securitate ONU, despre care a vorbit um, puțin domnul Brizar în recomandările sale speciale, GAFI le cere tuturor țărilor să se întrajutoreze pe plan judiciar, să-și ofere asistență reciprocă în cadrul achetelor, investigațiilor, în procedurile penale, civile, administrative, eh, referitoare la finanțarea terorismului. Și în ce privește planul europene, avem legislații în legătură cu spălarea de bani, de mișcările de ilicite de bani, confiscarea bunurilor, obținute în urma delinvenței, recunoașterea reciprocă, despre care se discută acum la trialog în Uniunea Europeană, planul de acțiune al Comisiei din februarie 2016, care se concentrează mai ales pe preîntâmpinarea și identificarea follow the money, conform sloganului follow the money, deci urmăriți banii, deoarece dacă reușești să urmărești fluxurile acestea de capital suspecte, poți identifica rețele teroriste. Planul vizează de asemenea consolidarea competențelor uh, de informații în acest domeniu. Uh, spălarea de capital trebuie să devină un delict penal cu o definiție comună și cu sancțiuni pe măsură și, de asemenea, trebuie înlăturate obstacolele în acest domeniu. Domnule Malenini, aveți multă experiență în acest uh, domeniu, pe plan operațional. nouă ne este foarte util să profităm de experiența dumneavoastră. Cele două coraportare, de asemenea, uh, au de profitat. V-aș propune să luați cuvântul preț de 20 de minute și acceptați după aceea metoda ping-pong, deci să răspundeți imediat la întrebări. Da, da, cu siguranță. Deci vă dau cuvântul. Mulțumesc, doamnă președinte. Dacă am înțeles eu bine, am dreptul la 20 de minute, deci voi trece la prezentarea mea. Voi analiza puțin uh, ceea ce se întâmplă pe teren, dosarele judiciare cu care mă confrunt de mai mulți ani în ceea ce privește finanțarea terorismului. Voi trece în vedere puțin uh, situația pentru a vedea care sunt limitele dispozitivului legislativ actual în dreptul belgean, dar și nu numai. Pot vorbi și despre dreptul european, deoarece toate măsurile sunt uh, practic din dreptul european. Deci asta va fi prima parte. A doua parte. În ciuda limitelor sale, sistemul normativ actual e interesant și vă voi da două exemple pentru a vă ilustra acest lucru. Mă voi referi după aceea nu la finanțarea unei organizații teroriste ca tale, ci la finanțarea combatanților teroriști, așa numiți combatanți străini, foreign terrorist fighters, voi vorbi despre cooperarea judiciară și polițienească europeană, care a jucat un rol foarte eficace. Voi ilustra de asemenea această cooperare în mai multe state membre prin uh, prezentarea unui dosar franco-belgian. Și în ultimul rând, vă atrag atenția asupra faptului că finanțarea terorismului e un subiect transversal. Adică de multe ori nu avem dosare doar despre finanțarea terorismului. Deci, uh, finanțarea uh, aceasta deci poate fi uh, un element important din aceste dosare. uh... Vă voi reaminti că combaterea finanțării terorismului a fost inițiată sau consolidată în urma atentatelor din, 12, din 11 septembrie 2001. Președintele Bush vorbea despre un jihad financiar uh, împotriva Al-Qaeda. Pe 23 septembrie 2001, rezoluția Consiliului de Securitate ONU a venit pe această temă, cerându-le statelor membre să ia măsuri pentru a combate finanțarea terorismului. Au spus că trebuie să stabilească de asemenea că finanțarea terorismului e un delict penal. Când mă uit la aceste principii, îmi dau seama că am pornit practic de pe o bază greșită cumva. Uh, și anume că ne-am gândit că organizația teroriste ar avea nevoie de mijloace financiare considerabile pentru a comite acțiuni teroriste. Și am pornit de la permisa că ele folosesc circuitele bancare clasice pentru a transmite fonduri. Atentatele recente ne-au demonstrat că pot comite acțiuni foarte ucigașe cu costuri limitate, chiar inexistente în anumite situații. Asta înseamnă că organizația teroriste nu au nevoie de bani? Uh, nu, aș merge atât de departe. Avem o, aborda, o abordare de criminalistică a lucrurilor ne arată că există o formă de asimetrie între mijloacele financiare utilizate pentru a comite atentate și uh, pagubele uh, cauzate țărilor victime, țărilor care cad victime acestor atentate. Uh, în ceea ce oște atentatul din 11 septembrie 2011, autorii au investit, între ghilimele, între 200 și 500 de mii de dolari, iar pagubele pentru SUA sunt în jur de câteva miliarde de dolari. Deci vedem aici asimetria enormă între fondurile investite și paguba creată. Vreau să subliniez de asemenea că principiul conform căruia organizația teroriste nu ar avea nevoie de bani e cumva un mit. Nu au nevoie de bani pentru a finanța atentate, ci pentru a-și plăti membrii organizației sau pentru a răspândi propagandă în serviciul mișcărilor teroriste. Și pot să vă spun că în dosare din Belgia au existat informații că, conform cărora pkk o organizația separatistă kurdă, ar folosi cam 80% din resursele sale pentru uh, răspândirea, difuzarea propagandei. Deci, iată cum își folosesc organizații teroriste mijloacele de care dispun. Acum, în ceea ce privește limitele mm, dispozitivelor normative actuale, uh, Aș vrea să mă refer la un articol din iulie 2017 al lui Peter Neumann. Vorbea despre principiul follow the money. bine, acest articol se intitulează, e un articol referitor la <laughs> finanțarea terorismului, se intitulează Don't follow the money, nu urmăriți banii. Peter Neumann susține eu unul ar veni cu mai multe note, deci el spunea că în 2015 statul islamic avea un buget de 1,7 miliarde de dolari. Era gruparea teroristă cea mai bogată de pe planetă în vremea respectivă. Și 1,7 miliarde ca buget pentru un grup terorist, statul islamic. Și de asemenea, în 2015, pentru toate grupările islamiste, 60 de milioane de dolari ar fi suma totală. Deci vedeți ce diferență mare există între mijloacele financiare de care dispune organizația teroristă și rezultatul acțiunilor de combatere a terorismului, cum ar fi înghețarea activelor. Același autor spune că supravegherea sistemului financiar nu prea duce la nimic, deoarece statul islamic nu folosește sistemul clasic, circuitul clasic. Deci, recurge foarte puțin la circuitul bancar tradițional și autorul arată și un element contraproductiv. Organismele de transferuri de fonduri refuză să lucreze cu țări riscante, cum ar fi Somalia, de pildă. Și atâta timp cât aceste organizații de transferuri de fonduri au uh, refuzat să lucreze cu Somalia, exista probleme în Somalia, deoarece cam 40% din populație depindea de banii trimiși din exterior. Acum, în ceea ce privește resursele statului islamic și finanțarea acestea. Nu prin sistemul bancar se finanțează această grupare, ci prin teritoriile pe care le controlează și prin confiscarea de bunuri ale locuitorilor, prin exploatarea resurselor naturale din teritoriile controlate. De asemenea, trebuie să spunem că măsura în care statul islamic a ajuns la un moment dat să fie o structură quasi statală, deci un stat care are și cheltuieli, prin urmare, pentru profesori, pentru sistemul um, judecătoresc, uh, cheltuieli administrative, uh, cheltuieli legate de crearea unei structuri de stat. Însă autoritățile judecătoroși belgene sau europene nu pot să aibă niciun fel de informații în legătură cu ceea ce se întâmplă sau s-a întâmplat cu finanțarea statului islamic la fața locului în Siria sau în Irak. Această finanțare a statului islamic, deci prin zona Siriei și Irakului, a fost obstaculizată și de altfel de alte măsuri și nu de cele de combatere a finanțării terorismului. Măsuri de embargo internațional sau operațiunile militare au fost cele care le-au obstaculizat. Și revin la ce spunea Peter Neumann, care și ilustrează argumentele vorbind despre un bombardament care în american care a distrus la un moment dat uh, un depozit unde erau zeci de milioane de dolari. Deci s-a eh, redus sursa de finanțare în mod spectaculos, practic. Uh, dacă e să ne gândim la înghețul de active de 60 de milioane pentru toate organizațiile teroriste la nivel internațional. Acum, atentatele săvârșite în Europa, comise în Europa. Nu cred că e ceva nou pentru dumneavoastră. Bugetul consacrat e foarte modest. Există un studiu din 2015 care a studiat uh, 40 de celule teroriste și care a stabilit că bugetul mediu pentru a comite un atentat e de aproximativ 10.000 de dolari. Acest studiu stabilește de asemenea că sursele de finanțare ale teroriștilor provin din fondurile proprii, deci 58% din sumele consacrate uh, comiterii de atentate sunt fonduri proprii, Uh, deținute de celule teroriste și o celulă din patru primește asistență, ajutor din partea grupării teroriste care susține că îi aparține. Deci autofinanțarea, practic, e la ordinea zilei. Dacă vrei să folosești această cale a finanțării terorismului pentru a detacta atatele nu prea cred că vei avea succes. Acum, atentatele recente din Europa au confirmat că e nevoie de bani puțin pentru a face așa ceva. Atentatele la Paris din noiembrie 2015 au avut un buget mai mare și citesc și studiul domnului Brizar care spunea că bugetul respectiv a fost cam de 82.000 de euro. Atentatul de la 13 noiembrie din 13 noiembrie 2015. Un buget mult sub alte situații sau alte sume au fost și mai mici. Atentatul de la Nisa, de pildă, <laughs> care a fost bugetul? Costul de închiriere a camionului sau la Berlin în decembrie 2016, unde practic modus operandi a fost același. La un târg de Crăciun s-a comis atentanul. Deci acolo autorul chiar a furat camionul, deci bugetul practic e inexistent. Atentatul de la Charleroi din 2016, când au fost uh, rănite două polițiste. Materialul a fost furnizat de un prieten sau atentatul de la gara centrală din 20 iunie 2017, când autorul a încercat să se explodeze, să-și um, să se arunce în aer în mijlocul călătorilor. Din fericire, bomba nu a funcționat și ancheta arată că bugetul a fost de doar câteva sute de euro pentru a cumpăra o valiză și, practic, um, două butelii. Acum, măsurile de combatere a finanțării terorismului prezintă un interes destul de limitat în ceea ce privește amenințarea actuală și în ceea ce privește prevenirea de atentate teroriste. Deci, iată limitele. Însă n-aș spune că nu folosește chiar la nimic, din potrivă, aș... și vă voi da două exemple prin care veți vedea că măsurile de combatere a finanțării terorismului au putut da roade. E vorba de o hotărâre a tribunalului uh, din uh, Bruxelles din martie 2013. Faptele sunt relativ simple autoritățile franceze au autorizat autoritățile, au avertizat autoritățile belgiene în legătură cu faptul că doi indivizi libanezi vor merge la Zamaten pentru a lua un avion către Liban și că poate ar fi bine să li se controleze valizele. Asta s-a făcut și în valiză s-a găsit o sumă peste uh, un milion de euro. O sumă pe care ei nu puteau să o justifice. Precizez că dosarul nu va permite să se stabilească că cei doi aveau legătură cu organizație teroristă, deci toate infracțiunile de finanțare a terorismului nu au putut fi mm, demarate. Bineînțeles că existau bănuieli mari legătură cu legăturile cu organizație teroristă, să nu existau dovezi. Și dispozitivele de combatere a spălării de bani au permis mm, deci să fie condamnate persoanele acestea la peste trei ani de închisoare și s-a permis confiscarea acestor bani care cu siguranță ajungeau pe mâinile teroriștilor. Avem uh, și regulamentul 1989 uh, 2015 în ceea ce privește intrările de bani pe teritoriul Uniunii Europene. Deci acestea au fost dispozițiile folosite în acest caz pentru a combate finanțarea terorismului. Deci presupunem că era vorba de finanțarea terorismului. La nivel judiciar a fost vorba de spălare de bani. Un alt exemplu. noiembrie 2012, serviciile de informații belgiene sunt avertiz, avertizează autoritățile judiciare în legătură cu faptul că doi indivizi adună fonduri pentru PKK. Ancheta a dus la percheziții și la confiscarea 300.000 de euro. E un dosar în curs care va ajunge la Tribunalul Corecțional de la Liege. Persoanele sunt uh, urmărite în justiție în conformitate cu codul penal belgian pentru faptul că participă la adunarea acestui impozit pentru PKK. Acesta a fost uh, capul de acuzare. Deci membrii trebuie să verse o dismă, o dismă, 10% din veniturile lor pentru PKK. O fac mai mult sau mai puțin voluntar. Există controverse în dreptul belgean în legătură cu faptul dacă PKK-ul trebuie calificată sau nu ca organizație teroristă. Dacă tribunalul va considera că PKK-ul nu e o organizație teroristă, atunci eu cred că nu mă înșel spunând văd că aceste persoane care nu pot uh, justifica, deși nu pot justifica fondurile, vor putea de asemenea să obțină o modificare a capului de acuzare în mm, mm, spălare de bani. Deci iată deci ce permite acest dispozitiv de combatere a finanțării. Acum revin la combatanții străini. S-a reamintit faptul că mulți cetățeni europeni s-au deplasat în zona Siriei și Irakului pentru a se alătura statului islamic. Din Belgia au fost cam 400 de persoane. Au finanțat și au finanțat călătoria și șederea acolo din sursele lor personale, de multe ori din alocațiile sociale. Trebuie să știți că multe din aceste persoane erau în șomaj în Belgia, și între clipa în care și-au dat seama tortățile că plecaseră și <laughs> momentul în care au fost oprite alocațiile de șomaj, au trecut mai multe luni. Deci acești bani au fost vărsați, au fost transferați pe conturile lor bancare. În Belgia, când am confruntat cu problema combatanților străini, am încercat ca, în primul rând, să putem opri cât mai repede plata alocațiilor sociale uh, către aceste persoane. Din informațiile obținute, statul islamic plătește combatanții care i s-au lăturat. însă acțiunile militare și măsurile de embargo au probabil au cam secătuit resursele financiare ale statului islamic, deci Mulți combatanți au rămas fără bani, fără mijloace de subzistență în Siria și au făcut apel la prietenii sau rudele rămase în Belgia pentru a le trimite bani și alocațiile sociale, mai ales eh, din conturile lor bancare. Uh, de, uh... Atunci când am fost informați de acest fenomen, faptul că se trimit bani de către resortisanți belgieni, europeni, deci către FTF, către luptătorii străini, am primit avize în ceea ce privește transferurile de fonduri și acestea ne-au permis să, uh, să vedem uh, uh, cum se finanțează acești luptători străini însă aceștia se ajung până la urmă în buzunarele uh, sirienilor care colectează fondurilor, fondurile. Am văzut uh, cum ajung banii uh, către luptătorii care sunt plecați uh, în Siria, luptători belgieni sau europeni. De multe ori, în cele mai multe cazuri, se utilizează Western Union, Fondurile sunt trimise din Belgia către uh, o organizație de colectare de fonduri care se află în Turcia sau Liban, după care sunt virate către destinatorul final, deci uh, luptătorul uh, care se află în Siria sau unde se află. Persoana din Belgia este contactată de luptătorul străin prin intermediul WhatsApp sau prin alte mijloace de comunicare, deseori pe internet, și luptătorul străin indică acestei persoane în ce moment trebuie trimise fondurile și matul să fie făcut pe numele cărei persoane, fie pentru Turcia, fie pentru Liban. Atunci când fondurile ajung în Turcia sau Liban, acestea trec înspre zona sirio-irachiană și dacă există un mecanism de compensare de tip AWALA, atunci viramentul se consideră ca fiind făcut și statul islamic percepe un comision pentru uh, transferul de fonduri, deci în mod indirect se finanțează și organizația stat islamic. În ceea ce privește uh, identificarea celor care colectează fonduri, e destul de ușor. Uh, e vorba de organizații uh, care se identifică destul de ușor, pentru că dintr-o dată apăreau persoane care primeau foarte mulți bani, fără un motiv special, pe o perioadă scurtă de timp și uh, aceasta din partea unor persoane din uh, țări diferite. Deci o persoană care colecta în câteva săptămâni sau câteva luni de zile uh, sume care depășeau 80.000 de euro, de exemplu, fie din Uniunea Europeană, fie uh, era vorba de trimiteri de fonduri din Camerun sau din alte țări, deci nu doar la nivel european. Am primit această listă a celor care colectează fonduri și uh, fiecare autoritate națională a putut să vadă ce uh, persoane au trimis bani în acest fel, iar trimiterile făcute de resortisanții belgieni, în cazul meu, uh, după care am putut identifica cine colecta fondurile, am văzut cine din Belgia trimisese aceste fonduri, după care analizam să vedem uh, belgenul respectiv către cine a trimis fonduri și către cine altcineva a mai trimis fonduri, modalitate prin care ajungeam la alte persoane și la alți uh, resortisanți belgeni care la început nu fusese identificați. Celula de uh, informații financiare, CETIF-ul din Belgia, Uh, au, a venit de multe ori cu denunțuri la parchetul federal pentru a identifica persoanele care trimiseseră aceste fonduri către Syrian Wallet, deci uh, acel perceptor sirian de fonduri. Persoanele respective au fost analizate fiecare în parte, aceasta fiind o monolitate importantă de luptă împotriva finanțării terorismului la nivel individual. În ceea ce privește sancțiunile sau pedepsele, pe 28 februarie 2008, prima sentință, sentință dată de către instanța din Dendermonde se referea la mama unui luptător străin care trimisese o sumă de 10.000 de euro. Ancheta a arătat că această sumă de bani fusese utilizată de către luptătorul respectiv pentru a cumpăra o armă, deci mama a fost uh, condamnată la 12 luni de închisoare cu suspendare. Este vorba de o problematică europeană, dar avem și alte decizii sau sentințe în alte țări europene, de exemplu, în 28 septembrie 2017, un tribunal din Paris a condamnat mama unui luptător străin la 2 ani de închisoare în Regatul Unit. Era vorba de o sumă de peste 200.000 de euro care fusese trimis, trimisă și pedeapsa a fost uh, de 2 ani și 3 luni. Uh, sancțiuni care ajung în alte cazuri uh, și la mai mulți ani. Până la urmă s-a ajuns la coordonare între autoritățile respective cu oarecare succes. Europolul, de exemplu, a a rugat Western Union să difuzeze o listă de astfel de persoane care colectează fonduri și aceasta ne-a adus la mai multe dosare importante. Eurojustul, de asemenea, și-a jucat uh, uh, rolul uh, pentru a sensibiliza autoritățile judiciare naționale, a organizat întâlniri pentru a vedea cum se pot partaja sarcinile între diversele state europene și principiul era unul foarte simplu, fiecare țară va urmări proprii cetățeni, proprii resortisanți, deci va face anchetele referitoare la aceste persoane. În ceea ce privește difuzarea informațiilor între diversele țări europene și aceasta s-a organizat prin intermediul ședințelor pe care le-am avut la nivelul Eurojust. Eu am analizat cazul Syrian Wallet și mi-am dat seama că uh, și alte persoane din Belgia au trimis fonduri din Belgia și uh, în aceste cazuri utilizez articolul 7 din uh, Convenția din 29 mai 2000 în ceea ce privește zona Schengen și trimit uh, dosarul respectiv uh, autorității judiciare competente. În cadrul uh, luptei împotriva luptătorilor străini în mod individual, cooperarea la nivel judiciar între statele membre mi se pare că a funcționat destul de bine. Există și un alt exemplu de cooperare judiciară în domeniul finanțării terorismului. Este vorba de afacerea sau dosarul Farj. probabil că ați auzit despre acesta. Este un dosar care este acoperit uh, de secretul uh, de confidențialitate la ora actuală Uh, cunosc uh, judecătorul care este responsabil din partea Ministerului Belgian și de multe ori din presa franceză apar informații de diverse naturi, uh, fie având legătură cu Franța, fie cu Belgia, deci este un dosar destul de comentat în spațiul public. Grupul Lafarge este o companie internațională care a, a deschis a, o firmă în Siria de ciment. În 2010-2011 a fost inaugurată, a început uh, să lucreze și în Siria puțin timp după aceea și la Farj este practic uh, suspectată că ar fi finanțat organizații teroriste la fața locului, plătind, de exemplu, persoane care blocau accesul uh, la uzină sau remunerând grupurile teroriste pentru a proteja uh, uzina. Am primit de asemenea și o plângere din partea foștilor lucrători, în principal din Siria, de la fabrica Lafarge, către autoritățile franceze. Deci, uh, uh, la nivelul autorităților judiciare, poate la nivelul de informații, situația este diferită, suntem uh, uh, puțin informați în ceea ce privește uh, situația din zona sirio-irachiană. De multe ori e presa cea care ne aduce informații sau zvonuri care apar cu fapte tangibile, concrete, legate de această zonă între Siria și Irak. Puține informații, spuneam. Acest dosar la farș era un dosar francez, am avut informații, pentru că aveam sediul la Paris uh, la momentul când uh, a început ancheta. Însă era vorba și de o societate de tip holding uh, belgiană, GBL, care era implicată și autoritățile franceze hotărâseră un mandat de anchetă europeană și asupra acestei societăți belgiene în baza acestui mandat ne-am dat seama de faptul că Belgia trebuia să fie uh, implicată în această chestiune, pentru că dacă uh, acționarii belgieni impuneau niște criterii pentru a menține activitatea în Siria, atunci s-ar fi putut uh, ajunge la uh, finanțarea organizațiilor teroriste de genul organizației Daesh. Și am să închei foarte rapid, doar trei minute, doamnă președinte. De aceea am hotărât foarte rapid să avem o echipă comună de anchetă alături de Franța pentru dosarul Lafarge și acest sistem de anchetă comună a fost uh, unul foarte util pentru că dosarul belgian practic a alimentat cu informații dosarul francez și uh, o dovadă care există în dosarul francez va părea în mod automat și în, ce, în cel belgian și viceversa. Deci iată o cooperare foarte bună cu rezultate excelente între statele membre. Aș mai adăuga aici că la nivelul parchetului federal belgian primim uh, foarte multe informații în legătură cu uh, dosare care au legătură cu lupta împotriva terorismului, finanțarea terorismului. Acestea sunt executate foarte rapid, sunt o prioritate pentru noi și nu uh, avem dificultăți deosebite în ceea ce privește execuția judiciară și cooperarea la nivel european foarte rapid dosarele așa numite reactive. Mi se pare că este foarte interesant pentru dosarele de terorism. Uh, cred că abordarea din punctul de vedere al finanțării are sens. De exemplu, dacă avem o persoană suspectată în zona sirio-irachiană, pentru fiecare dosar pe care îl avem, cel puțin în Belgia, se face și o analiză financiară a persoanei respective și a anturajului său, tocmai pentru a determina dacă a retras, de exemplu, bani la Mersin, la frontiera turco-siriană. Dacă se întâmplă acest lucru, îmi dau seama că s-a dus în Siria, deci am un element uh, suplimentar pentru confirmarea plecării în Siria și abordarea luptătorilor străini. De asemenea, mi aduce informații. Dacă o persoană a plecat în 2015 și în 2017 văd că se trimit uh, fonduri către o persoană care colectează fonduri, atunci mă gândesc că probabil acea persoană despre care nu mai știam nimic de 2 ani uh, este în continuare în viață. Iată informații esențiale la momentul când acesta ar putea reveni pe teritoriul belgian, dacă se întâmplă acest lucru și uh, anchetele în domeniul terorismului ne-au permis să identificăm mai multe persoane uh, în ceea ce privește traficul cu documente false uh, și așa mai departe. Era vorba de anchete care au inclus mai multe state și ancheta judiciară a permis să identifice aceste documente falsificate. Foarte pe scurt, instrumentele legislative sunt foarte utile, însă nu la fel uh, și pentru uh, prevenirea atentatelor teroriste, pentru că de multe ori nu există o legătură financiară sau chiar nicio legătură între celula care va săvârși atentatul și organizația teroristă uh, respectivă, dar uh, finanțarea prezintă un interes deosebit și din punctul de vedere al cooperării judiciare, sistemul cred că funcționează destul de bine. Bineînțeles, uh, se poate perfecționa din mai multe puncte de vedere, dar pot să vă spun că la momentul acesta mă pot declara mulțumit. Mulțumim foarte mult, domnule Malalini, pentru această prezentare extrem de densă și ilustrată cu foarte multe cazuri concrete, cu fapte concrete, cu uh, dosare uh, finalizate sau nu. Vă mulțumim pentru uh, felul în care ne-ați prezentat mecanismele care funcționează bine în domeniul cooperării judiciare și legătura pe care ați explicat-o atât de bine cu uh, tema finanțării, uh, legătura în special dintre luptătorii străini și cei care colectează fonduri și dovada supraviețuirii lor după mai mulți ani, de exemplu. Am să dau cuvântul doamnei Gomes din partea grupului SD, coordonatoare pentru acest grup și vă rog să fiți foarte succinți pentru că invitatul nostru să ne poată răspunde. Mai avem doar 10 minute la dispoziție. Mulțumesc. Domnule Malanini, ați vorbit despre uh, organizații care transferă bani, Western Union sau Kawala. Ați avut uh, o cooperare bună cu aceștia pentru a identifica pe cei implicați? O altă întrebare. Ce ne puteți spune despre legăturile cu organizațiile uh, de criminalitate internațională și legătura cu organizațiile teroriste, în special uh, traficul cu arme, cu droguri și cu ființe umane. Și o ultimă întrebare. Din punctul de vedere al finanțării prozelitismului în Belgia, care duce la extremismul de tip violent. În Belgia, cred că s-au adoptat anumite măsuri în acest sens, și vreau să vă întreb care sunt consecințele din punctul de vedere al autorităților judiciare. Mulțumesc. În primul rând, la prima întrebare. Legătura între teroriștii belgieni și criminalitatea organizată. Din punctul meu de vedere, nu există o astfel de legătură și am să vă explic de ce. Singura legătură pe care o văd eu între uh, teroriști și uh, criminalitatea de drept comun uh, ar fi că de multe ori e vorba de delicvenți de drept comun mm, în trecut uh, cu ceva cazier judiciar, uneori chiar și cu furt sub amenințarea arme și așa mai departe. Deci e vorba de persoane care au fost sub analiză judiciară. Iar în ceea ce privește falsificarea de documente, am constatat de multe ori că teroriștii utilizează filierele obișnuite de realizarea uh, documentelor falsificate, se duc la persoanele pe care le cunosc, la falsificatorii pe care îi cunosc. Deci, uh, legătura cu rețelele de criminalitate organizată nu este atât de clară. Însă, legăturile acestui terorist uh, datorate trecutului său, e clar că acestea există, nu pot fi negate. delinvenții de drept comun, atunci când uh, au de-a face cu o persoană care este identificată ca și terorist, au tendința de a se îndepărta de aceștia, ca nu cumva să fie și ei uh, uh prinși sau uh, uh, urmăriți pentru uh, participarea la activități teroriste. În ceea ce privește prozelitismul, acesta nu este o infracțiune, nu este un delict, deci uh, faptul că propagi anumite idei în Belgia nu reprezintă un delict. Pot să vă spun că la ora actuală se supraveghează cu foarte mare atenție uh, uh, organizațiile neguvernamentale care ar putea fi bănuite de astfel de pro prozelitism și uh, știm că pentru religia musulmană donațiile sunt importante și există teama că acestea să nu ajungă la organizații teroriste, deci există o supraveghere atentă a acestor organizații uh, sau a asociațiilor de cult uh, musulman. De multe ori e vorba de ministerul care se ocupă de chestiuni sociale, care va face uh, verificări de natură administrativă, un control al contabilității, ce se întâmplă cu banii, încotro se îndreaptă, sumele respective, dar, bineînțeles, banii care sunt dați din mână în uh, mână într-o moschee, undeva într-o sală din spate, e clar că, din punctul de vedere al controlului pe care l-au autoritățile judiciare, acesta este foarte scăzut. Și aici serviciile de informații ne pot ajuta pentru a vedea ce se întâmplă acolo unde nu avem acces. Western Union, da, a cooperat cu noi, pot să vă confirm, de câte ori avem uh, uh o cerere adresată Western Union, ni se răspunde într-un termen foarte scurt. Și, din câte știu eu, e o firmă americană. Uh, știu că dacă ar fi prinși de Statele Unite pentru finanțarea terorismului, cred că pedeapsa ar fi prea mare ca să riște așa ceva. Mulțumesc. Mulțumesc, dau cuvântul doamnei Stevens, care este una dintre cele două co-raportoare. Vă rog. Mulțumesc foarte mult, doamnă președinte. Dragi colegi, În calitate de coraportor, este sarcina mea să propun con- măsuri concrete cu valoare adăugată reală. În primul rând, credeți că există o legătură între piața neagră și terorism și există un, vreun flux monetar pe care îl uităm, vreo legătură pe care o uităm și dacă da, cum putem noi să avem în vedere acele organizații teroriste care vând pe piața neagră bunuri culturale. Și apoi ce se întâmplă cu uh, criptomonedele? Cum uh, se face plata și prin acest uh, domeniu? Mulțumesc foarte mult! Alors, lien entre le marché noir et plus particulièrement legătura între uh, piața neagră și în special piața operelor de arte. Este un dosar destul de complicat pentru noi. Avem uh, foarte puține informații legate de traficul cu bunuri culturale. Știm că există un astfel de trafic. Eu, unul, de exemplu, am răspuns unei cereri venite din uh, partea Spaniei, o Spania care mm, ancheta pe un dosar uh, cu trafic uh, cu opere de arte și în acel caz am răspuns foarte rapid uh, cererii care ne venise din partea Spaniei. Știu că și în Belgia există astfel uh, de uh, probleme, dar eu lucrez la birou cu calculatorul și cu stilou, deci uh, dacă nu mi-ajung informațiile acolo, nu am cum să am acces la ele. Uh, dar oricum, deocamdată la nivel belgian, nu am avut dosare pe această temă. Este însă o temă care este de actualitate la nivel european. După cum vă spuneam, am avut o cerere din partea uh, Spaniei. Criptomonezile uh, este o provocare importantă pentru finanțarea terorismului și, de asemenea, pentru criminalitatea organizată. Pot să vă spun că, deocamdată, nu prea văd uh, care ar fi abordarea optimă. Este o problemă foarte complexă și la nivelul uh, UE nu știu dacă suntem neapărat uh, dispuși să oferim acces la datele informatice care sunt disponibile în afară. Și pot să vă spun că dacă avem o temă la care ar trebui să lucrăm cu adevărat pentru a îmbunătăți lupta împotriva terorismului, aceea este accesul autorităților judiciare la date care se află într-o țară terță, în special în Statele Unite, deci în cealaltă parte a oceanului, știm că aceștia au acces la astfel de date spre deosebire de noi. Deci eu, uh, practic, sunt la dispoziția autorităților americane de fiecare dată. Am primit aproape ca un cadou astfel de informații, pentru că aveam o persoană pe care o bănuiam că dorește să treacă la acțiuni violente și, dintr-o dată, fără să cer nimic, am primit din partea uh, Statelor Unite uh, toate detaliile de pe contul Facebook al acestei persoane. Bineînțeles, uh, nemaipomenit pentru dosarul meu, uh, dar atunci când uh, un judecător, de exemplu, în Belgia, consideră necesar să aibă astfel de date informatice, mă întreb de ce nu putem avea acces la nivel european. Știu că este o problematică foarte complexă, dar dacă există într-adevăr o temă, cum spuneam, la care trebuie să lucrăm pentru autoritățile judiciare unde noi ne dorim să facem progres, este tocmai acest acces la datele informatice. Mulțumesc. Vă mulțumesc foarte mult pentru claritatea de care ați dat dovadă de realismul dumneavoastră și pentru felul în care ați răspuns la toate întrebările colegilor. Mulțumesc, domnule Malanini, și pot să vă spun că ne-ați oferit o perspectivă foarte bună în ceea ce privește uh, recuperarea de date. V-am auzit uh, foarte bine noi toți și cele două co-raportoare, de asemenea colegii din uh, comisia noastră. Bineînțeles, este un element esențial pentru comisia noastră și uh, nu ați făcut decât să confirmați uh, semnele de întrebare pe care noi le aveam să vedem ce se va întâmpla și cu jurisprudența, pentru că de multe ori aceasta complică și mai mult lucrurile. Vă mulțumesc încă o dată. Ați uh, făcut o prezentare uh, exhaustivă și am reușit să trecem în revistă toate temele importante. Suntem acum uh, mai liniștiți, în special în ceea ce privește mecanismul de bună cooperare existent între statele membre și faptul că statele membre într-adevăr se centrează pe lupta uh, împotriva terorismului, pentru că e nevoie de o acțiune rapidă. Bineînțeles, mai sunt și alte elemente la care trebuie să găsim răspuns. Vă mulțumesc pentru cooperarea dumneavoastră și uh, v-aș propune să menținem legătura. Dragi colegi, trecem mai departe la al treilea punct de pe ordinea de zi. Și spunem bun venit cu multă plăcere domnului comisar Moscovici pentru a avea un schimb de opinii legat de propunerile legislative care țin de portofoliul dânsului și care sunt în centrul atenției noastre, și anume lupta împotriva uh, finanțării terorismului. Tocmai am avut o dezbatere pe această temă cu domnul uh, Malanini, care a evocat și cazul belgian, dar și alte uh, cazuri europene și instrumente care funcționează la ora actuală Acum, alături de domnul comisar, vom vorbi despre controlul uh, banilor cash uh, la nivelul Uniunii, despre bunurile culturale, uh, utilizarea fraudei TVA, frauda de tip carusel ca mijloc de finanțare a terorismului și, bineînțeles, un alt element esențial care ține de mandatul comisiei noastre, Comisie Specială pe tema terorismului, și care ar fi interesant, dragă Pierre, să ne o prezinți, să ne spui ce se întâmplă cu reforma regulilor care au legătură cu sistemul de TVA în UE și felul în care aceasta ne-ar putea permite să punem capăt acestor practici frauduloase. Așa cum ne-ați spus uh, cu ocazia prezentării acestei reforme, frauda de tip TVA este masivă, de fapt este cea mai importantă. Se evaluează uh, că ar fi vorba de 50 de miliarde de euro, grosomodo, este și cea mai veche, uh, pentru că are deja o vechime de aproape 30 de ani și uh, propunerea reformei pe care ați făcut-o la comisie ar trebui să intre în vigoare în anul 2022. Parlamentul, ca și Comisia, au marcat un nivel foarte ambițios uh, în acest sens pentru a finaliza piața unică. Domnule comisar, membrii Comisiei Speciale sunt conștienți de instrumentele de politică comunitară pentru a lupta împotriva terorismului și de faptul că acestea țin de responsabilitatea mai multor comisari, de aceea este esențial ca eforturile făcute pentru a eradica acest flagel, care a marcat recent țara noastră, să fie coordonate tocmai pentru a avea rezultate în domeniul uh, securității naționale. Domnule comisar, vă dau cuvântul pentru aproximativ 15-20 de minute și cu acordul dumneavoastră și la propunerea uh, colegilor veți putea răspunde uh, după aceea la întrebările punctuale ale deputaților. Vă rog. Mulțumesc. Mulțumesc, doamnă președintă, doamnă Grisbeck, doamnelor și domnilor uh, deputați. Eu uh, nu sunt uh, comisarul principal responsabil de lupta împotriva terorismului, deși este adevărat că în portofeliul meu există mai multe teme care au de-a face cu finanțarea terorismului și atunci când mi-ați adresat invitația de a veni în fața comisiei dumneavoastră, bineînțeles am acceptat cu plăcere și sunt uh, la discuția dumneavoastră pentru a răspunde la întrebări, bineînțeles în limita cunoștinților, cunoștințelor mele. Și aș începe, poate, ca și introducere, cu o anecdotă, să spun așa. În urmă cu câteva zile, un responsabil al unui anticariat din Spania a fost uh, deținut la Barcelona pentru că se bănuia că participase într-o rețea de trafic internațional cu uh, antichități. Uh, Ancheta arată, se pare, că operele de artă respectivă fusese furate din uh, uh, Libia, de pe situri arheologice din Libia, și jefuite de către organizația teroristă Stat Islamic și traficul cu acele obiecte era utilizat tocmai pentru a finanța terorismul islamist. Iată, deci, uh, o știre de actualitate care ne reamintește încă o dată importanța luptei pentru a elimina aceste surse de finanțare a terorismului, pentru că nu ar mai exista atentate dacă nu ar exista și finanțare pentru acestea. Sursele le cunoaștem, sunt numeroase, e vorba de traficul cu antichități, bineînțeles, dar și traficul de droguri, criminalitatea organizată, unii ar dori să facă diferența între cele două, însă e clar că există și legături între ele, frauda și evaziunea fiscală, pe de altă parte. Deci, uh, trebuie să încercăm să limităm toate aceste oportunități de finanțare pentru teroriști și tocmai aceasta ar fi o pârghie importantă pentru a lupta împotriva lor și pentru a-i uh, împiedica să realizeze atentate pe teritoriul european. Aș reaminti aici că unul din aceste atentate a îndoliat țara noastră chiar recent. Comisia și-a luat un angajament foarte clar în acest sens și eu m-am implicat. Uh, la uh, cererea și sugestia autorităților franceze s-a propus uh, un plan de luptă împotriva finanțării terorismului în 2016 și un pilon esențial al acestui plan era tocmai acela de a reduce sursele de venituri pentru teroriști. În calitate de comisar uh, pentru uh, fiscalitate și activități vamale, am uh, făcut propuneri recente pe care am să vi le prezint în detaliu pentru controlul vamal și uh, am luat de asemenea și măsuri mai eficiente de luptă împotriva fraudei uh, fiscale. Comisia a prezentat două propuneri uh, către Consiliu și Parlament, unul în cea, o propunere în ceea ce privește controlul bunurilor culturale, deci traficul cu antichități pe piața europeană în urma jefuirii siturilor arheologice și a uh, patrimoniului mondial care a fost uh, jefuit de teroriști și um, celălalt pentru controlul banilor lichizi, care intră și ies din UE. Deci, prima măsură ar fi cea a traficului cu antichități. Cu toții am fost surprinși de uh, jefuirea uh, siturilor arheologice de către statul islamic, uh, situri cu o valoare inestimabilă, nu doar din punct de vedere financiar, ci și din punct de vedere arheologic, pentru că era vorba de patrimoniu uh, mondial. Aceste obiecte sunt vândute pe piața europeană pentru a finanța activități teroriste. După cum vă spuneam, uh, pe 30 martie ministrul de interne din Spania, a pus capăt acest, acestei rețele internaționale prin care ajungeau în Europa opere de artă care fuseseră jefuite din Libia de către statul islamic. Am asistat și eu la aeroportul de la Roasi, când autoritățile vamale au au confiscat uh, bunuri care ajunseseră din regiunea irako-siriană. Comisia este conștientă de problema pe care o prezintă traficul ilicit cu bunurile culturale, pentru că nu e vorba doar de finanțarea terorismului, e vorba de un trafic care își aduce contribuția la spălarea de bani, la evaziune uh, fiscală și așa mai departe, la criminalitatea organizată. Deci nu putem permite ca bunurile culturale care sunt uh, jefuite în mod ilegal din aceste țări și sunt introduse uh, în Uniune, fără probleme, să poată fi utilizate, pentru că ele sunt protejate ca un patrimoniu arheologic și cultural la nivel internațional, așa cum este definit de către UNESCO, cu criteriile folosite de această organizație. De aceea, în iulie 2017, Comisia adopta o propunere de regulament pentru a impune controluri vamale pentru importul de bunuri culturale de risc. Pentru Uh, un anumit uh, număr de bunuri culturale sensibile, în jur de 250, obiecte arheologice, elemente care vin din uh, desafectarea unor monumente, manuscrise, cărți vechi. Pentru toate aceste bunuri, importatorii trebuie să ofere la ora actuală garanții pentru a garanta că originea bunului este una licită. Deci că uh, se cunoaște această origine. Această propunere este rezultatul conștientizării la nivel internațional a riscului reprezentat de traficul cu obiecte de artă și este și un răspuns oferit apelului venit din partea organizațiilor internaționale și anumitor state membre în urma faptului că aceste situri arheologice și patrimonii sau monumente au fost distruse de către Daesh. Propunerea se discută la ora actuală la Consiliu și în comisiile parlamentare INTA și INCO și uh, mă bizui pe uh, colegiuitor pentru a ajunge la un acord asupra acestui text înaintea alegerilor europene din iunie 2019. Mi-aș dori să accelerăm acest proces pentru că din iulie 2017 până în iunie 2019 mi se pare destul de mult timp pentru un text care este de bun simț și, uh, mă rog, era doar o paranteză, dar e greu de înțeles uh, de ce se întârzi atât de mult. Rețelele de uh, teroriști și rețelele criminale sunt vin cu idei din ce în ce mai inventive, de aceea am întărit regulile în ceea ce privește intrarea și ieșirea de bani cash la frontierele UE, tocmai pentru ca uh, controlele mișcărilor de bani uh, cash uh, să fie mult mai susținute. De exemplu, atunci când e vorba de trimiterile de bani prin poștă sau cărțile de plată preplătite care nu fusese acoperite de actualul regulament. De exemplu, în 2015, încă o dată la aeroportul de la Roissy, autoritățile vamale franceze au identificat uh, bani uh, nedeclarați uh, și aur în valoare de 9,2 milioane de euro. Am propus, prin urmare, o modificare a regulamentului existent, întărind controlele pentru banii cu valoare superioară de 10.000 de euro, care sunt trimiși prin poștă. Am mărit, am extins definiția pentru bani lichizi, bani cash, pentru a include aici și cărțile preplătite și uh, aurul. Am creat un mecanism simplificat de schimb de informații între autoritățile vamale naționale și celulele naționale de informații financiare și am permis autorităților competente să intervină atunci când e vorba de sume inferioare de 10.000 de euro uh, cash care intră în Uniune sau ies atunci când există indicii că acesta ar putea avea legătură cu o activitate criminală. În felul acesta creștem capacitatea de detectare a, a rețelelor teroriste și criminale care utilizează mari cantități de bani uh, cash uh, pe care îi introduc în Uniunea Europeană. Propunerea se află acum uh, în trialog uh, alături de Con și Libe și sper să se ajungă un la un acord înaintea vacanței de vară. Într-o perspectivă mai extinsă, Comisia lucrează acum și la îmbunătățirea capacităților de detectare a riscurilor pentru administrațiile vamale. Comisia pregătește o reformă majoră a sistemului electronic de control al importurilor pentru a întări securitatea bunurilor, pentru a identifica traficul ilegal, de exemplu pentru a identifica explozibili, droguri, arme de foc uh, și tot felul de altfel de tipuri de trafic ilegal, cum ar fi uh, falsificarea, țigări, țigările contrafăcute și așa mai departe. Reformarea sistemului de control al importurilor și noile măsuri din codul VAMAL sunt de asemenea o etapă importantă pentru a face față riscurilor transfrontaliere la frontierele externe și pentru asta e nevoie de finanțare. Uh, alături de domnul Lottinger am încercat să pregătim uh, viitorul CFM, dar pot să vă spun că noi susținem Parlamentul uh, pentru că CFM-ul va fi esențial pentru ca autoritățile vamale să dispună de resursele necesare. E clar că uh, autoritățile vamale au nevoie de o un plus, uh, practic, uh, la aceste resurse. În ceea ce privește traficul ilegal de bunuri culturale și transfer ilegal de bani lichizi, evaziunea fiscală, frauda fiscală, toate acestea sunt o sursă de finanțare a rețelelor teroriste pe care trebuie să o abordăm, așa cum arată Parlamentul în rezoluția din 1 martie. De la începutul mandatului, lupta împotriva evaziunii fiscale este una dintre prioritățile mele. Am cerut statelor membre să definească o primă listă a paradisurilor fiscale, deci jurisdicțiile care nu respectă normele internaționale în domeniul bunei guvernanțe fiscale, listă care a fost adoptată de către miniștrii de finanțe ai UE în decembrie 2017. Între timp, mai multe țări și-au luat angajamentul să reformeze sistemele fiscale Uh, și așteptăm să se implementeze angajamentele care au fost luate. Este un efort fără precedent care ar trebui să îmbunătățească buna guvernanță fiscală în lume și să prevină practicile fiscale abuzive la scară uh, mare. Această listă este complementară listei de țări terțe cu risc înalt de uh, spălare de bani sau de finanțare a terorismului care se află sub responsabilitatea colegii Jurova. Însă nu trebuie să ne uităm neapărat la paradisurile fiscale pentru a constata că avem cazuri de fraudă fiscală, pentru că avem dovezi uh, clare că organizațiile uh, criminale și teroriste sunt finanțate prin această fraudă fiscală chiar pe teritoriul UE. Am fost uh, stupefiat atunci când am văzut uh, două filme documentare ale unor jurnaliști danezi și olandezi uh, anul trecut, care arătau cum se utilizează frauda TVA la nivel transfrontalier pentru a finanța activități teroriste. Spuneți mai devreme că e vorba de o fraudă care este estimată la o valoare de 50 de miliarde de euro per total. V-aș invita să uh, vizionați și dumneavoastră aceste documentare pentru că sunt foarte interesante și jurnaliștii respectivi uh, sunt uh, disponibili pentru a face și o prezentare, dacă doriți să organizați o serată pe această temă, de exemplu. În octombrie anul trecut am propus o reformă completă a sistemului de TVA din UE, care ar uh, aborda operațiunile transfrontaliere ca și operațiunile naționale, ceea ce ar putea duce la o reducere a fraudei transfrontaliere de tip caruser de aproximativ 80% un pachet care include și o propunere dezbătută la Consiliu acum, uh, pentru ca statele membre să adopte imediat noi mijloace de luptă împotriva fraudei transfrontaliere, la nivelul TVA și pentru a întări cooperarea între diversele autorități de luptă împotriva fraudei TVA și a criminalității organizate. Și sper ca statele membre care sunt încă reticente în ceea ce privește cooperarea cu autoritățile fiscale naționale, cu Europolul, Olaful sau parchetul european, să adopte foarte rapid această idee, pentru că este absolut uh, indispensabil să avem o rețea europeană. Nu se poate lupta împotriva terorismului altfel decât împreună. Deci e nevoie de o rețea europeană de luptă împotriva uh, fraudei uh, de tip TVA, care finanțează criminalitatea organizată și terorismul. În concluzie, terorismul este un fenomen care a evoluat în timp și care are forme din ce în ce mai sofisticate. Bunuri arheologice, spălare de bani, fraudă fiscală, sursele de finanțare sunt din ce în ce mai numeroase și mecanismele noastre de luptă împotriva lor trebuie să se adapteze la aceste noi surse. Propunerile pe care le-am făcut și aici vreau să dau dovadă de modestie, trebuie să își aducă contribuția pentru a lupta împotriva terorismului pe scară largă. Trebuie să reacționăm cu hotărâre în fața acestei problematice a finanțării terorismului, să ne ocupăm în special de problema radicalizării și pot să vă spun că la comisie lucrăm și asupra acestui aspect care mi se pare de dreptul fundamental. Sunt la dispoziția dumneavoastră uh, și a serviciilor dumneavoastră în lucrările din următoarele luni pe marginea inițiativelor pe care vi le-am prezentat. Între timp uh, pot răspunde la întrebările dumneavoastră uh, de natură mai generală până la a intra în detalii. Mulțumesc, domnule comisar, mulțumesc foarte mult, dragă Pierre, pentru această prezentare atât de completă și plină de uh, povești de succes și de exemple concrete pe care ni le-ai dat, uh, legătura, de exemplu, între criminalitatea organizată, frauda TVA, finanțarea terorismului și atentatele uh, produse în Europa. Mesajul pe care l-ai transmis este important și în ceea ce privește lucrările de la INTA și INCO. De altfel, avem prevăzut o întâlnire cu comisarul Oettinger în curând tocmai pentru a vedea uh, cum putem folosi în mod eficient banii, care știm că nu sunt mulți, dar trebuie să-i folosim pentru prioritățile noastre, pentru a avea o securitate mai bine organizată. Aceasta ar fi o prioritate pentru noi. Am să dau acum cuvântul colegilor pentru întrebări. Doamna Gomes. Eu aș menționa doar un uh, simplu lucru uh, față de concluzia pe care a tras-o, domnule comisar, legat de competențele noastre. A fost nevoie de 40 de ani pentru a avea uh, parchetul european cu un nivel de cooperare bun, care se poate extinde pe viitor, ce părere aveți despre o extindere a competențelor acestui parchet, nu doar pentru uh, serviciile financiare ale Uniunii, ci și pentru lupta împotriva finanțării terorismului? Uh, este o întrebare la nivel general. Știu că dumneavoastră sunteți uh, într-un colegiu de comisari. Uh, toată lumea poate avea o privire de ansamblu la nivel uh, orizontal. Și acum am să dau cuvântul doamnei Gomes din partea grupului OSHIDE. Mulțumesc, domnule comisar. Vă mulțumesc pentru prezentarea făcută. Înainte de a oferi finanțare dacă trebuie, într-adevăr, trebuie recuperați banii. De fapt, despre asta e vorba, mai ales despre banii care se dreaptă către organizațiile criminale, inclusiv cele teroriste. Referitor la traficul de bunuri culturale, ar vrea să vă întreb uh, dacă vă ocupați și de mm, porturile libere. Sunt multe în Europa, în Elveția vreo 10, Luxemburg, Dubai, Singapore, am uh, vizitat recent uh, acel Freeport în Luxemburg recent și întrebările pe care le-am pus noi uh, nu au prea primit uh, răspunsuri ceea ce privește controlele vamale. Deci cum pot, cum e posibil ca bunuri culturale jefuite să fie stocate ani de zile înainte de a intra după aceea pe teritoriul Uniunii Europene? Și referitor la TVA-ul și frauda Krausel și frauda la accize. Aici vorbim de aproximativ 10 miliarde. La frauda Krausel pierdere de 50 de miliarde pentru toate organizațiile criminale. E scandalos că statele membre nu au făcut absolut nimic. Propunerea dumneavoastră e pe masă de mai mult de un an de zile. Eu cred că Există și acel film difuzat de jurnaliștii danezi. În octombrie a fost transmis acel film și guvernele noastre le tot spun cetățenilor că ei combat terorismul, însă iată nu fac nimic când există o astfel de propunere din partea noastră. E uimitor ce se întâmplă. Deci, domnule comisar, poate dumneavoastră nu veți răspunde, însă eu totuși pun întrebarea, care sunt statele membre reticente aici care tot timpul blochează uh, luarea de măsuri? în acest domeniu. Dragana, îl veți pune într-o situație jenantă pe domnul comisar. Doamnă președinte, salut, bineînțeles, înființarea parchetului european. Va fi un birou independent cu competență pentru a încheta, pentru a urmări în justiție, cazuri cum ar fi cele de fraudă Bineînțeles că trebuie consolidată cooperarea între autoritățile judiciare și trebuie găsite noi modalități Da, e important să luăm orice măsuri care uh, um, pot combate aceste fenomene care afectează veniturile fiscale. Da, avem acum infracțiunile la adresa interesului financiar european. Parchetul european ar putea urmări justiția și pentru infracțiuni de terorism internațional și Consiliul European, conform tratatului, poate hotărâ să extindă competențele parchetului la infracțiunile grave. În septembrie 2011 se va prezenta o comunicare legătură cu viitoarele măsuri și o viitoare extindere a parchetului european în orizontul 2025. Deci trebuie să ne concentrăm acum pe înființarea parchetului european, însă extinderea acesteia trebuie mm, avut în vedere în mod concomitent. Da, 40 de ani a fost mult, spune doamna președinte. 2011, deci va fi această comunicare și obiectivul ar fi 2025, referitor la zonele, așa numitele zone france. E o dezbatere pe care am avut-o <laughs> recent, de exemplu, și în portul Hamburg. Am discutat cu ministrul de finanțe din guvernul german, deci care a fost și primar în Hamburg. E o situație pe care trebuie să o uh, examinăm și serviciile mele au trimis chestionare statelor membre în legătură cu posibile situații de fraudă în fiecare zonă francă. Și alte servicii de gejust Nat. sunt implicate pentru a evalua alte infracțiuni sau comportamente nocive, cum ar fi contrafacerea sau spălarea de bani. Odată ce aceste chestionare vor fi completate și vom aduna toate informațiile necesare, comisia, deci în momentul respectiv, va hotărâ ce acțiuni complementare pot fi avute în vedere. Mai mult, comisia se va implica activ împreună cu OCD ul și părțile contractante la OCD la adoptarea a două documente care sunt în curs. nu, cu privire orientări în legătură cu așa numitele uh, zone uh, libere și de asemenea un alt document care va fi redactat. A avut o reuniune deja în septembrie 2017, vor avea loc reuniuni și în următoarele luni și sper ca cele două documente să fie adoptate cât mai rapid pentru a fi examinate la nivelul corespunzător. Vă mulțumesc mult pentru răspuns. Acum cele două coraportare, doamna Holmeier și doamna Stevens, respectiv, vor avea cuvântul. Monica, aveți cuvântul, vă rog. Frau Vorsitzende, ähm, Herr Kommissar, Mulțumesc foarte mult, doamnă președinte. Domnule comisar, în primul rând țin să vă mulțumesc pentru că ați venit äh, la noi. Dar asta nu înseamnă că întrebarea mea este mai puțin äh, este mai plăcută decât cea a doamnei Gomes, pentru că noi la Libia adesea ne-am äh, confruntat cu acest subiect, că se face fraudă cu TVA, dar și cu dar și faptul că există alte feluri de spălare de bani, trafic ilegal și așa mai departe. Și Uniunea Europeană, din păcate, nu combate suficient aceste tipuri de fraudă. Doresc să numesc două elemente. De la Europol am aflat că aproximativ 5 la mie din banii ilegali sunt confiscați în Uniunea Europeană. Din tot ceea ce, Ceea ce este frustrant, pentru că dacă recuperezi sau dacă confiști doar această cantitate, asta înseamnă că până la urmă este ca și cum ai scrie un cec în alb uh, uh infractorilor care fac spălare de bani. În al doilea rând, am discutat cu procurorii și cu avocații despre spălarea de bani într-o audiere și am aflat că mm, aproximativ 90% în medie de, din cazurile de spălare de bani nici nu ajung în instanță și din aceste 90%, maximum 20 până la 30% din cazuri uh, trec uh, de etapa de mediere, intermediere, intermediere ca să ajungă apoi la o sentință finală. Ceea ce este foarte neliniștitor până la urmă. Și mai am o, o întrebare. Uh, Uh, nu e vorba doar de traficul cu bunuri de cultură, ci cu petrol, cu ulei, cu uh, alte materii prime. Deci m-ar interesa foarte tare ce părere aveți și despre acest uh, subiect. Apoi, de mai multă vreme se discută dacă Europol să creeze o unitate europeană cu acces direct, cu contacte directe uh, cu instituțiile financiare naționale. Deci să nu existe doar uh, unitățile naționale de combatere a spălării de bani. Ele lucrează bine, dar uh, uh, cooperarea trenează. Și poate că ar fi bine să existe o cooperare similară cu cea din domeniul terorismului, unde lucrurile s-au accelerat vizibil. În plan național, mi se pare că cooperarea la acest capitol este una extrem, extrem de anevoioasă și de modestă. Și în acest context apar și alte probleme. E vorba de faptul că avem schimbul de informații și uh, e-evidence, uh, dovezile electronice, probele electronice. Uh, că e vorba de date bancare, că e vorba de uh, instituții de control financiar, important este că atunci când ai de-a face cu tranzacții suspecte, schimbul de informații și cooperarea să fie unele rapide, pentru că doar astfel rezultă care este rețeaua transfrontalieră din, punct de vedere, din punctul de vedere al criminalității și apoi și cum este finanțat terorismul. Mă frustrează iarăși și viteza uh, de manevră. Uh, pentru că controlăm uh, orice cetățean simplu când face tranzacții bancare. Dar, în același timp, circulă așa, pur și simplu, miliarde de euro și nu, nu se uită nimeni ce se întâmplă cu banii ăștia. Domnule comisar. Stevens. Domnule comisar. Doamna Stevens nu este în sală, poate va reveni ulterior. E drept că nu răspunsesem în întregime la întrebarea doamnei Gomes. Poate că din inconștiență sau am trecut cu vederea, nu știu, poate că am fost prea reținut. Comisia a prezentat o, o propunere șapte pentru ca statele membre să combată mai bine frauda transfrontalieră. Un element complementar pe care țin să-l aduc în discuție. Eurofiscul, în ceea ce privește alerta TVA, va avea noi competențe informatice pentru a detecta frauda TVA. Și în ce privește combaterea teror, finanțării terorismului, e un motiv pentru care am propus acest nou mecanism de schimb de date și o cooperare consolidată între Eurofis și autoritățile care se ocupă de combaterea fraudei și crimei organizate, OLAF, respectiv Europol o propunere în curs de discuție la Consiliu mm, privită în mare parte cu bun de statele membre. Întrebarea era diferită. Cine bloca până la urmă acest dosar? Această mm, afacere a TVA-ului transfrontalier. Nu voi începe aici să spun cine e vinovat. Să propunerea noastră e simplă. Vrem ca TVA-ul transfrontalier să fie tratat la fel ca TVA-ul intrafrontalier. Pentru a evita mecanismele acestea de fraudă carusel, știți, o companie dispare și apare în funcție de diferitele moduri în care e prelucrat TVA-ul și astfel pot uh, evita plata unei mari părți din TVA. Deci dacă nu mai există această posibilitate, dacă nu mai există, deci frauda de tip carusel. Și cifra aceea de 80% bani recuperați e realistă, nu e excesiv, e totuși considerabil. Voilà la... Și e ceva foarte important. Deci iată motivul pentru care țin foarte mult la asta și de aceea eu nu cred în mecanismul pe care la apără unii John Eunice Charge construire. Certains... Le mecanism de taxe inversate, reverse charge. Eu nu cred că asta ar funcționa. Situația politică unor pare să fie blocată la Consiliu și nu minimizez sacrificiile politice reprezentate pentru acele țări. Încă avem sprijinul Parlamentului, al Comisiei dumneavoastră, deci va fi foarte important. Și referitor la întrebarea doamnei Holmeier. Doamna va e mai degrabă vizată de această întrebare, să pot să vă răspund că am salutat uh, acordul politic găsit între Parlamentul European și Consiliul în legătură cu cea de-a cincea directivă uh, cu privire la spălarea banilor. De asemenea, în ceea ce vește capacitatea teroriștilor de a colecta fonduri și de a le folosi în mod anonim sau de financiare cu cărțile preplătite, cărțile de plată preplătite. E important ca statele membre să stabilească registre centralizate. În 2018 vom veni cu o propunere de nouă directivă pentru a oferi acces la registrul centralizat și um, pentru crearea de conturi bancare și pentru a oferi și poliției, de exemplu, acces la aceste date, la serviciile de poliție, la birourile de, pentru recuperarea banilor din fonduri criminale. În aprilie vom propune de asemenea un pachet de măsuri pentru a îmbunătăți eficacitatea și eficiența anchetelor financiare în domeniul contraterorismului. Aici vom include directiva evocată, dar și inițiative pentru a îmbunătăți schimbul de informații între autoritățile care se ocupă de aplicarea legii și serviciile care se ocupă de informațiile economice și financiare la nivel uh, național și european. Vă mulțumim foarte mult. Helga Stevens a venit și dumnei după ce a mers să voteze la Libe. Vă mulțumim, aveți cuvântul, dragă Helga. Ia, da klopți. Perfect. Mulțumesc foarte mult, doamnă președinte. Domnule Moscovici, în calitate de coraportoare este datoria mea să propun măsuri concrete cu valoare adăugată și din 2010 Uniunea Europeană face schimb de date financiare cu Statele Unite în lupta antitero. Sistemul TFTP nu uh, este unul perfect transparent, iar Uniunea Europeană nu are acces la anumite date și de aceea ne tot gândim acum dacă nu cumva putem să uh, analizăm alt fel datele cu sistemul TFTS. Eu înțeleg că trebuie făcute studii de fisabilitate și că în calea acestora sunt multe obstacole, inclusiv costurile, și că nu este foarte de la sine înțeles să ai asemenea studii, dar e nevoie de un sistem transparent, pentru că uh, Serviciile noastre de securitate au nevoie de aceste informații și trebuie să vedem concret cum ar putea funcționa un asemenea sistem. O alternativă ar fi ca prerogativele de analiză națională uh, de la FYUs să fie modificate în așa fel încât să se ajungă până la rețea cu schimb de informații inclusiv cu, la nivel Europol. Iar în ceea ce privește protecția datelor private uh, la viramente este într-adevăr un subiect uh, sensibil, însă trebuie să venim aici cu criterii europene. Mă interesează ce putem face pentru a îmbunătăți cooperarea în uh, lupta împotriva finanțării terorismului. Aștept cu mare interes răspunsul dumneavoastră. Vă mulțumesc. Merci, euh, madame la députée. Euh, ce sont des, des questions euh, sur lesquelles Sunt niște întrebări în legătură mm, cu care mm, trebuie să avem multă atenție. Așteptăm, deci cu multă răbdare și propunerile comisiei dumneavoastră. Sunt competențe care țin mai degrabă de colegii mei, fie că e vorba de doamna Iurova sau de domnul King sau chiar de competențele domnului Dombrovskis. Aș vrea să revin asupra unui element, ce anume înființarea unei adevărate unități de informații europene. Deci crearea unei astfel de unități e o idee interesantă. Uh, uh, Merită să ne gândim uh, la acest subiect pentru că ar putea avea un efect pozitiv asupra fraudei vamale și spălării banilor. Dumneavoastră ați ascultat introducerea mea și ați auzit cum m-am gândit uh, ce putem face pentru a controla la vamă frauda cu TVA-ul și uh, comerțul cu uh, bunuri. Nu cred însă că astfel, prin aceste instrumente juridice, vom reuși să rezolvăm problema. O unitate de inteligență europeană ar fi una la scară largă. Abordarea ar fi una, iată, orizontală. Evident, uh, comisia dumneavoastră și-ar găsi locul în tot acest context pentru a-și uh, exprima părerea. Oricum, așteptăm opinia dumneavoastră. Și, în orice caz, fiind uh, dată directiva contra spălării banilor, Comisia cu DigiJust a oferit să facă un studiu pentru a vedea exact care ar fi uh, marja de manevră a unei viit- al unui viitor serviciu de inteligență europeană. Eu unul sunt deschis uh, dar, în fața acestui subiect, dar evident uh, contez pe întreg colegiul comisarilor. Mulțumesc! Merci beaucoup, Ana Gomez. Mulțumim, doamna Ana Gomez. Parlamentul a propus asta pentru negocierile la cea de-a cincea directivă împotriva spălării banilor și Consiliul a blocat lucrurile. Da, sunteți uh, persoana ideală pentru a face practic aici această... <laughs> pentru a fi un intermediar. Da, întotdeauna eu sunt așa ca o punte, am temperamentul ăsta, întotdeauna e firea mea să am o astfel de atitudine personală. Da, eu salut, eu înțeleg aceste propuneri, însă eu cred că dumneavoastră veți avea o putere mai mare Împreună, doar spune doamna președinte, vom putea fi mai puternici și convingători, mai convingători, aș spune eu. Le propun colegilor să se exprime dacă doresc să o facă. Mai avem câteva minute. Ana Gomes știu că întotdeauna mai are ceva în mânecă și știu că e și redutabilă. Da, domnule comisar, ne confruntăm uneori cu cazuri când instanțele americane intervin pentru a declanșa sancțiuni la adresa anumitor instituții financiare europene implicate în spălarea de bani în care finanțează tot felul de activități criminale. Am avut cazul recent în Malta, cazul unei bănci Uh, în legătură cu care și noi ne puseserăm foarte multe întrebări. Ne-am întrebat cum s-a putut ca proprietarul acelei bănci să aibă licența bancară după ce după care a fost uh, arestată SOA pentru că a fost acuzat de comiterea de infracțiuni în Iran. Avem și cazul Deutsche Bank și a unei mici bănci din Cipru care a fost închisă, FBME cred că se numea, și în aceste situații vedem clar că există niște legături clare înspre spălarea de bani pentru a finanța tot felul de activități criminale, inclusiv terorismul. Cum putem noi să facem, ce putem noi să facem pentru că autoritățile europene competente să fie mai eficace și să intervină mult mai mult? Tocmai asta încercăm să facem noi împreună, să creăm să consolidăm instituțiile europene, să avem o mai bună cooperare între aceste instituții, să le dotăm cu instrumente juridice mai puternice. V-am prezentat a trei astfel de instrumente. Vrem de asemenea să le punem la dispoziție mijloace complementare și vrem de asemenea să colaborăm cu omologii noștri americani. Și trebuie să o spunem clar, sunt niște subiecte pe care le abordăm noi între europeni, vrem să le tratăm noi, europeni, însă sunt niște probleme uh, globale care trebuie abordate uh, acolo unde trebuie, în uh, organizațiile pertinente, cum ar fi ocd ul sau G20 sau alte organizații de acest tip. Mulțumim, doamna Monica Holmeier. O întrebare, o nouă întrebare, aveți cuvântul. Profităm de timp. Despre aur, diamante și lucruri similare, cumva n-am auzit răspunsul, a rămas pe undeva în aer și apoi nu știu dacă în discuțiile pe care le-ați avut cu cei din domeniul financiar s-a discutat și despre miliardele deținute de persoane foarte bogate din Arabia Saudită, Qatar și așa mai departe și cum aceștia finanțează grupări islamiste sau organizații care sunt cumva așa la limita legalității și cumva pregătesc terenul pentru radicalizare și pentru activități islamiste. Sunt discuții în cercurile dumneavoastră despre ce se întâmplă cu uh, aceste tipuri de activități financiare de finanțare. E vorba de miliarde, ori uh, în Uniunea Europeană, ori măcar în zona Balcanilor. Pentru că, iată, e vorba de finanțarea unor uh, uh, tendințe islamiste din Balcani și uh, s-a întâmplat într-o mare măsură în Bosnia, de exemplu. Se ocupă staful dumneavoastră și de acest, acest subiect și ce măsuri propuneți în cazul în care vă preocupă subiectul? Știu că nu v-am răspuns complet la <laughs> întrebare. Nu din cauza unei amnezii, ci pentru că nu sunt competent. Uh, nu că aș fi incompetent, ci nu sunt competent pe acest subiect. Deci eu încerc să răspund cu privire la domeniul care ține precis de competența mea. Sunt niște subiecte în legătură cu care pot să am o părere generală, însă nu am niște informații deosebite în legătură cu niciuna din chestiunile pe care le-ați adus dumneavoastră în discuție, deși ambele sunt clar foarte pertinente. Vă mulțumim foarte mult, domnule comisar. Eu cred că colegii au uh, eu cred că ați evocat toate chestiunile pe care și-au dorit colegii ca dumneavoastră să le abordați. Da, avem un evantai de instrumente care deja s-au concretizat sau sunt pe cale de a fi concretizate pentru a-i prinde pe cei care comit fraudă sau pe cei care permit finanțarea atentatelor. Salutăm faptul că există acest instrumentar. Nu vorbim, da, despre un dispozitiv foarte tehnic. Domeniul dumneavoastră este foarte tehnic. Ar trebui poate că ar trebui poate să încercăm să le explicăm cetățenilor ce anume trebuie făcut. Ei nu văd uh, de multe ori decât sarcinile care rămân de făcut, deci ei nu văd exact dispozitivele și această întreagă țesătură care e practic pusă pe picioare de către dumneavoastră împreună cu colegii dumneavoastră. Și pot să spun că o faceți în mod uh, hotărât, uh, eficace. Deci vă mulțumim și pentru faptul că ați acceptat să veniți în fața comisiei noastre. E drept, toți colegii noștri uh, vor face cu toții eforturi pentru a progresa. Dragă Pierre, dau cuvântul. Aș vrea să mai dau câteva cuvinte. Eu însumi am fost membru al acestui parlament și iau acest parlament foarte în serios. Niciodată nu m-am gândit că lucrările parlamentare sunt cumva de natură academică. Totdeauna am considerat ca un impact politic. Și sunt aici pentru a vă răspunde la întrebări în limita competențelor mele pentru a vă aduce lămuriri în ce privește acțiunile mele, însă trebuie să am și un mesaj politic, deoarece raportul nostru va avea un, un astfel de impact politic. Deci am prezentat trei proiecte uh, în care cred foarte mult. Sunt proiecte inovatoare, cred eu, și care uh, stabilesc o hotărâre cu condiția să fie puse în practică. faceți parte dintr-o comisie specială a Parlamentului European. Eu cred că ar trebui să le transmiteți un mesaj și colegilor dumneavoastră, și anume cu cât mai repede, cu atât mai bine. Timpul care trece e timp pierdut. Deci cele trei propuneri pe care le-am prezentat, TVA-ul, bineînțeles, e un subiect major și complex. Însă celelalte două sunt lucruri simple și de bun simț, deci ar putea să treacă repede referitor la bunurile culturale, de pildă, mă pierd în anumite meandre și nu văd de ce ar trebui să așteptăm. Deci dacă raportul dumneavoastră va oferi un impuls pentru a accelera lucrurile, cu atât mai bine. Mulțumiți uh, acum că am venit aici în ziua, vă voi fi foarte recunoscător pentru ceea ce faceți, pentru ceea ce le comunicați colegilor mei, deoarece Ideea nu e să știm care e comisia parlamentară competentă, să începem să ne târguim între noi, ci să vedem cum putem să ducem la bun sfârșit aceste propuneri care sunt bine calibrate, sunt gata, sunt simple. Și, după cum spuneam, ar vrea să mergem mai repede. Haide să dăm dovadă de rapiditate, de celeritate. Am înțeles mesajul. Vă mulțumim foarte mult, dragi colegi. Pe 23 aprilie ne vom uh, vedea din nou. 23, respectiv 24 aprilie. Vă mulțumesc tuturor pentru colaborare. Le mulțumesc celor două cu o raportare pentru prezență. Mulțumim.